colegi, vă urez bun venit la cea de-a 134-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor. Întreb dacă cineva obiectează față de ordinea de zi, văd că nu este cazul și consider că ordinea de zi e adoptată. Aceeași întrebare în legătură cu procesul verbal al ultimei noastre reuniuni, dacă are cineva ceva de obiectat, nu e cazul. Deci se consideră ca fiind adoptat. În primul și în primul rând dați-mi voie să mulțumesc tuturor membrilor care au participat la ceremonia noastră de inaugurare a spațiului Pavel Adamovic, astăzi la amiază. Lupta sa împotriva intoleranței și pentru apărarea minorităților va continua să fie o inspirație pentru noi. De asemenea, urez uh, călduros bun venit unei delegația Parlamentului Regional a uh, Austriei Inferioare, uh, a care reprezentanță în Bruxelles își aniversează astăzi 25 uh, de ani și acum în germană. Bun venit uh, oaspeților noștri din Austria inferioară. Vă trag atenția asupra două documente care v-au fost puse la dispoziție. În legătură cu alegerile uh, la Parlamentul European aveți un fel de trusă de unelte cu informații practice pentru a comunica în legătură cu importanța alegerilor europene. Găsiți în dosar toate aceste informații și o proșură a Parlamentului European în ce privește cibersecuritatea. o găsiți la intrarea în uh, sală, în hemiciclu. E vorba de bunele practici care trebuie respectate cu ocazia alegerilor uh, pentru Parlamentul European. Stimate domnule comisar și stimate doamnă primar, doamnă Mancinelli, dragi colegi, începem reuniunea plenară cu o dezbatere care înseamnă și lansarea unui nou proiect de către Comitetul European al Regiunilor. E vorba de o inițiativă care se numește Orașele și regiunile în Servicii integrării eh, migranților. Ne va permite să îmbunătățim politicile locale de integrare a migranților și a refugiaților. Sunt numeroase proiecte la nivel local, atât în marele orașe, cât și la țară, zonele rurale, zonele mai puțin populate. Și vreau să aduc un omagiu tuturor acestor colectivități teritoriale, locale, care ajută pe nou veniți să își construiască un, o nouă viață în siguranță, cu demnitate, că și ăsta este uh, sensul Uniunii noastre europene, și nu trebuie să ne fie teamă să ne bazăm pe experiențele pozitive, pe reușitele avute, ca să luptăm împotriva dezinformării, eh, pe care adesea se bazează discursurile inspiratoare de ură. Inițiativa aceasta pentru integrarea migranților nu o lansăm noi de unii singuri, ci beneficiem de o bună cooperare cu Comisia Europeană, mai ales în cadrul parteneriatului urban pentru integrarea migranților și a refugiaților, în care e implicat uh, orașul Amsterdam și Digi Home. De asemenea, contăm pe sprijinul asociațiilor teritoriale, naționale, europene, care sunt aliații, partenerii noștri. De asemenea, mm, suntem în contact cu alte organizații, cum e OCDE, cum e Congresul Parlamentar Regional al Consiliului Europei, Banca pentru Dezvoltarea Consiliului Europei, Comisia Internațională Catolică pentru Migrații în cadrul evenimentelor pe care le vom organiza până la finalul lui 2019. Suntem doar la început, sunt mai mult de 80 de orașe și regiuni uh, ne-au împărtășit deja interesul lor de a lucra cu noi, provin din 17 state membre și obiectivul ar fi de a ajunge să acoperim uh, întregul teritoriu al Uniunii Europene. Lucrând împreună putem uh, evidenția necesitatea unei, unui sprijin financiar mai important al Uniunii Europene pentru orașele și regiunile care fac mai multe pentru integrare. Comisia Europeană va trebui foarte rapid să se pronunțe în legătură cu viitoarele finanțări, inclusiv în cadrul dezvoltării teritoriale. Domnule comisar, domnilor și domnilor, astăzi noi demonstrăm că integrarea reușită a migranților și a refugia refugiaților e și posibilă și e și de dorit și că deja e o realitate. Integrarea e o operație din care toată lumea are de câștigat și valorile noastre au de câștigat și solidaritatea și dezvoltarea teritorială de asemenea. Iar acum am onoarea să dau cuvântul invitaților noștri și în primul rând voi da cuvântul domnului comisar Avramopoulos, Dimitris Avramopoulos, care îi mulțumesc din nou pentru susținerea, pentru prezența sa alături de noi și pentru colaborarea strânsă cu Comitetul Regiunilor. Domnule comisar, aveți cuvântul. Monsieur le Président, Well, dear colleagues, um, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, nu puteam să ratez ocazia să fiu alături de dumneavoastră. După cum știți, am fost și eu primar uh, și chiar uh, după cum se spune, odată ce ești primar, ești primar pentru totdeauna și acum adresez doamnei uh, primara orașului Ancona și mulțumesc pentru că este astăzi aici. Acum, doamnelor și domnilor, Stimați membri ai eh, Comitetului Regiunilor, pare foarte bine că putem discuta astăzi una din chestiunile cele mai importante pentru viitorul nostru și pentru prosperitatea Uniunii Europene, și anume modul în care creăm societăți mai inclusive. Dacă m-ar întreba cineva ce părere am, care sunt uh, uh, prioritățile Europei în anii ce vor veni, să spunem în următorii 10 ani, uh, a spune că incluziunea de succes a migranților în societățile noastre, din păcate, din păcate, ar fi una de, o prioritate de top, pentru că, tot din păcate spun, chestiunea asta de multe ori este neglijată sau chiar neînțeleasă. Deci, dați-mi voie să spun foarte clar că nu e vorba doar de niște măsuri luate așa ca să ne simțim noi mai bine, nici să oferim mai mult susținere așa numiților străini și asta în loc să dăm mai mulți bani cetățenilor noștri, cum afirmă unii. Dacă integrarea e să funcționeze, înseamnă că esența societăților noastre și economiile vor, se va îmbunătăți și va fi mai funcțională. Vrem ca un segment al societăților noastre să nu participe deloc, să nu-și aducă niciun fel de contribuție la societățile noastre. Vrem ca o parte a societăților noastre să nu vorbească o limbă europeană sau să nu poată interacționa cu europenii. Vrem, într-adevăr, ca o parte a societății noastre să se simtă exclusă, alienată sau chiar respinsă. Ne dorim, într-adevăr, să ne supunem riscului ca o parte a societății noastre să se întoarcă împotriva uh, noastră? Oricine, orice persoană dotată cu bun simț și care își dorește uh, bunul nostru comun, va răspunde nu la uh, toate aceste întrebări ca să spun uh, lucrurilor pe nume, dacă integrarea e să funcționeze, asta e ceva foarte important pentru viitorul comunităților noastre, pentru viitorul economiei europene și, din fericire, cei care sunt activi sau au fost activi la nivel local știu și înțeleg foarte bine caracterul urgent și important al investiții, investirii, mă scuzați, în această prioritate ca autorități locale, ca autorități regionale, dumneavoastră știți foarte bine că jucați un rol extrem de important în acest proces. Dumneavoastră creați spații unde se fac schimburi uh, între, între migranți, între comunitățile locale. Astfel se asigură incluziunea socială și participarea activă acestora la întreaga viața societății. Dumneavoastră susțineți uh, integrarea migranților pe piața muncii locală. Noastră promovați integrarea prin educație inclusivă, prin politici locative și de asemenea dumneavoastră cunoașteți uh, serviciile la fața locului, colaborați cu ele, știți foarte exact unde sunt ele, știți unde sunt probleme, unde apar probleme care trebuie rezolvate. Știu că nimeni din sala asta nu poate fi acuzat de naivitate. Integrarea vine întotdeauna la un preț E nevoie de timp, e nevoie de multe eforturi, e nevoie de multe investiții din toate părțile. Și punerea în aplicare a politicii pentru migrația Uniunii Europene în primul și în primul rând, e de apanajul guvernelor naționale, însă și dumneavoastră jucați un rol foarte important, pentru că dumneavoastră sunteți cei care faceți munca la fața locului. Și în ciuda acestor provocări, sunt sute de exemple prin care comunități locale au reușit o integrare de succes. Toate acestea sunt o realitate și diversitatea a devenit un plus uh, și nu o sursă de îngrijorare. Trebuie ca exemplele astea să fie mai vizibile, trebuie să le facem mai multă publicitate, orașele, regiunile, trebuie să avem mai mult spațiu, mai mult loc să-și prezinte succesele și să spună și ce nevoi au. Eu am încredere că orașele și regiunile uh, care participă la această inițiativă pentru integrare pe care domnule președinte o lansați astăzi. Am credere că orașele și regiunile pot oferi acest spațiu prin această inițiativă și cred că ăsta este și modul prin care putem uh, uh, avea mai multe informații în, pentru a alimenta discuția asta despre migranți, despre integrare. E o inițiativă care vine în plus și care consolidează munca uh, pe care a făcut-o până acum la nivelul Uniunii Europene, muncă de ani de zile, pentru a construi un dialog binar, solid, cu autoritățile locale, cu autoritățile regionale. În uh, domeniul integrării, integrarea nu trebuie să rămână un cuvânt. Uh, acum trebuie să acționăm, să facem ceva concret. Și de aceea și susținem noi activ autoritățile locale și regionale în eforturile lor de integrare prin finanțare în toate zonele noastre de acțiune politică la nivel european. Între anul 2015 și anul 2017 fondurile pentru migrație, azil și integrare au cofinanțat 4800 de măsuri care au ajutat la integrarea cetățenilor țărilor terțe uh, pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Vreau să spun foarte clar că e vorba de finanțare și susținere la, uh, în sprijinul migranților care în mod legal se află pe teritoriul Uniunii Europene, care au dreptul să fie aici. Nu e vorba de bani, care sunt luați din buzunarele, buzunarele cetățenilor europeni. Pentru că dacă ne dorim să ajutăm societățile și economiile noastre, să, acestea să prospere, atunci trebuie să susținem pe toți cei care fac parte din societățile noastre. Diversitatea trebuie să funcționeze pentru toți. Știm că accesul la uh, fondurile europene poate fi problematic pentru autoritățile locale și regionale și asta mai ales pentru cele de mai mici dimensiuni. Și de aceea finanțarea pentru integrare a devenit mai accesibilă pentru autoritățile locale pentru anii 2020-2027 și vor și crește sumele în general. Doamnelor și domnilor, cred că acum că a scăzut Uh, numărul sosirilor ilegale și numărul cererilor de azil uh, până la nivelul dinaintea crizei, trebuie acum să ne concentrăm pe includerea celor care deja au sosit pe teritoriul nostru. Trebuie să vă explic eu de ce este foarte important acest aspect. Însă avem nevoie de ajutorul dumneavoastră ca să explicăm guvernelor naționale cum stau lucrurile, că trebuie integrați și oameni și vă rog, faceți ca vocea dumneavoastră să fie auzită. Noi, cei de la nivel local, regional, avem o voce politică foarte importantă, să nu uităm asta. Cel mai important e că dumneavoastră cunoașteți foarte bine situația la fața locului. Dumneavoastră sunteți cei care aveți tot dreptul și toată autoritatea de a lua cuvântul pe tema asta și de a cere susținere și soluții pe termen lung. Pentru că dacă nu reușim să schimbăm modul de a gândi și modul de a prezenta situația, atunci Europa va repeta greșelile din ultimele zeci de ani. Și greșelile acelea n-au fost simțite, n-au fost resimțite doar în comunitatea migranților, ci au fost resimțite de toată societatea noastră. Și munca noastră va fi importantă și pentru alegerile europarlamentare care bat la ușă migrația, integrarea vor fi un subiect foarte fierbinte în dezbaterea din campania electorală și riscă să divizeze și mai mult părerile. Cu toți avem o responsabilitate și anume trebuie să continuăm, să facem eforturi ca să avem o Europa mai inclusivă, mai uh, coezivă, ca să spun așa, în beneficiul tuturor cetățenilor noștri. Vocea dumneavoastră este importantă și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Et maintenant... Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Acum am plăcerea să dau cuvântul doamnei Mancinelli, Valeria Mancinelli, primarul orașului Ancona, care recent uh, a primit premiul World Mayor uh, pentru 2018 după colegul Sobers. Doamna Mancinele, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc domnului Lamberts pentru invitația primită să particip la lucrările acestei sesiuni plenare a COR. Este o mare onoare pentru mine. Îl salut pe domnul comisar Avramopoulos. Ne-am întâlnit uh, înainte de începutul lucrărilor plenarei. Salut întregul Comitetul Regiunilor și pe Uh, colegul meu care a fost primarul uh, um, anului 2016. Uh, nu e ușor să vorbești despre migrație în câteva minute. Subiectul este complex și are diverse conotații în funcție de abordare și voi menționa doar câteva aspecte cum ar fi integrarea persoanelor de origine străină care trăiesc permanent în orașul meu și o altă chestiune, care este cea a fluxurilor deseori necontrolate de migranți, care vin, mai ales în această perioadă din Africa, care vor crește exponențial în următorii ani și inclusiv în orașul meu, Ancona. Ancona e un oraș superb pe, la Marea Adriatică, un uh, oraș în care uh, soarele răsare și apune pe mare. Marea face parte de identitatea noastră suntem, suntem un port internațional uh, și uh, avem legături cu feribotul, uh, cu centrul Europei. Um, avem și un șantier naval unde sunt produse cele mai frumoase, cele mai bune nave de croazieră din lume. Avem un patrimoniu extraordinar, inclusiv renascentist um, și uh, Tiziano este din orașul nostru. 14% din populația orașului Ancona e de origine străină. În unele cartiere, străinii ajung până la 30-40%. Și avem peste 100 de etnii diferite. Nu avem uh, uh situații uh, de sărăcie extremă ca în metropolele, în metropolele mari, dar conviețuirea nu e ușoară. O problemă de abordat în fiecare zi spune adineaur domnul comisar Avramopoulos. Ehm, o problemă de abordat în fiecare zi, nu suflând pe foc, cum fac suferaniștii în Italia și în alte țări, dar nici minimizând sau negând existența problemei integrarea nu e decât doar justă, este convenabilă pentru toată lumea, dar este un proces de durată, uh, obositor și nu e deloc automat. E nevoie de bani, de resurse și de politici continue. Uh, în școală se fac multe eforturi. La noi, mai ales în școala primară pentru formarea copiilor, pentru socializarea lor, pentru formarea la cetățenie. Școala, școala publică italiană, din acest punct de vedere, trebuie să recunosc, este excelentă. Excelenți sunt profesorii și ei trebuie să-i sprijine inclusiv Europa și programele europene. Avem multe inițiative, facem parte din uh, proiectul SPRAF împreună cu asociații, creăm uh, parcursuri de integrare și um, folosim foarte mult și un alt canal important pentru integrarea familiilor care uh, trăiesc uh, în mod uh, legal uh, în orașul nostru. Prin intermediul femeilor, femeile, mamele sunt cele care participă cel mai mult la cursurile noastre de limbă, un instrument esențial pentru a se integra și instrument de educație civică vă spun aceste lucruri pentru a vă arăta că se pot depăși problemele legate de imigrație dacă aceasta este controlată și gestionată în limitele legalității și siguranței, dar nu e așa. În cazul uh, imigrații neregulate și ilegale. Fluxurile, mai ales din Africa, vor crește din zonele unde schimbările climatice devin, uh, fac inospital, inospitaliere zone enorme, unde trăiesc milioane de oameni. Europa nu va putea să uh, primească toți acești oameni, deci Trebuie să avem ușile deschise, dar ușile deschise nu înseamnă frontiere deschise. Ușile deschise înseamnă să salvăm, să salvăm vieți, să răspundem disperării atunci când oamenii sunt pe mare, un stat eh, salvează acești oameni dacă nu dorește să-și vândă demnitatea. Dar trebuie să reglementăm fluxurile și în același timp să avem o politică pentru Africa care să îmbunătățească condițiile de viață ale acestor populații eh, în care trebuie să aibă un rol important și Europa. Subiectul trebuie să fie european și azi nu e european. Fiecare țară a Uniunii Europene are responsabilitatea de a-și asuma o parte din persoanele care sunt primite la noi. Cei care nu doresc să facă acest lucru nu pot să mai facă parte din Uniunea Europeană. Nu putem fi suveraniști pe aici, pe acolo. Nu putem fi suveraniști și să împiedicăm imigranților să intre într-o țară și să nu fim suveraniști atunci când intră capitalurile, investițiile din alte state ale Uniunii care delocalizează în aceste zone unde uh, costul mâinii de, mâinii de lucru este mai mic și unde trebuie să recunoaștem că și drepturile lucrătorilor sunt uh, uh, mai puțin dezvoltate. Europa deseori sprijină și aceste inițiative în țări care nu răspund uh, favorabil solicitărilor de a primi migranți și această disparitate um, este un pericol enorm pentru Europa. Europa trebuie să fie una singură cu aceleași reguli pentru toată lumea, de la imigrație la drepturile lucrătorilor. Doar astfel și în al treilea mileniu putem să promovăm această promisiune care este la baza Uniunii Europene autoritățile locale, așa cum a spus domnul comisar în intervenția sa inițială, pot să facă multe pentru a fi auzite și de guvernele naționale. Trebuie să o facă când vine vorba de integrare și pentru a răspunde politicilor greșite ale celor care răsfândesc ura și um, încurajează aceste războaie între săraci. Pentru a răspunde politicilor greșite, trebuie să existe mai puțină retorică și mai multe acțiuni când e vorba de integrare. E nevoie de mai multe resurse și de mai multe politici organizate în timp, recunoscând că problema este și va fi problema secolului nostru. Mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Mancinelli. Și acum dau cuvântul membrilor și reprezentanților celor patru asociații europene partenere AER, uh, CPMR, Eurocities și CEMR. Fiecare aveți două minute și domnul comisar trebuie să ne părăsească la ora 16. Îi voi da ocazia de a răspunde la intervențiile dumneavoastră imediat după intervenția domnului Matias de Clark, nume, de Clark în numele organizației Eurocities. Are cuvântul mai întâi președinta Comisiei CIVEX. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, am avut de mai multe ori uh, ocazia în trecut uh, pentru a discuta tema foarte importantă integrația migranților și de faptul că este foarte uh, necesar să cooperăm împreună la toate nivelurile în Uniunea Europeană pentru a face față acestei provocări. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul dumneavoastră și mă bucur de faptul că astăzi facem încă un pas simbolic înainte cu inițiativa noastră a Comitetului Regiunilor, orașele și regiunile în serviciul integrării. Uh, nu există nicio altă alternativă, dar dacă acționăm uh, hotărât uh, și împreună, integrarea nu este doar soluția unei probleme, ci este și temelia pentru dezvoltarea societăților noastre și pentru viitorul nostru comun. Uh, în ceea ce privește integrarea, nu este vorba doar de persoane noi care vin, este vorba și despre coeziunea socială, pentru că dacă nu, uh, dăm apă la moară celor care vor să uh, crească dezbinerile sociale, spunând că migranții nu iau decât bani și atenție, iar noi suntem cu toții marginalizați și nu suntem incluși. Dar avem nevoie de un instrument pentru a combate sărăcia socială, decalajele sociale între regiunile și între orașele europene, uh, dar uh, în acest domeniu știți că putem face foarte multe. După cum știți, eu vin din Hamburg, uh, un oraș care nu este nici sărac și nici mic, dar tocmai într-un oraș precum Hamburg vedem aceste decalaje sociale care amenință coeziunea societății noastre. La Hamburg avem foarte multe proiecte de succes, dar am avut de asemenea schimburi foarte aprinse cu sau intense cu partenerii uh, de pe urma cărora am uh, profitat. Indiferent de cât de mare este orașul sau regiunea din care venim, avem nevoie de aceste schimburi din care să învățăm unii de la alții și de aceea sper ca uh, inițiativa a Comitetului Regiunilor, orașe și regiunile în serviciul integrării uh, să reprezinte un pas important și sper ca și uh, Comisia nu numai să ne sprijine, dar și să uh, folosească această inițiativă. Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul domnului Manius Berson, președintele uh, adunării regiunilor din Europa. Domnilor și domnilor, uh, Adunarea regiunilor europene pune mare preț pe relațiilor sale cu uh, Comitetul Regiunilor. Știți că pentru noi Comitetul Regiunilor este unul dintre cei mai importanti parteneri de cooperare în Europa. În ultimii ani, Europa s-a confruntat cu un flux uh, foarte mare de migrație, migranți și de refugiați. Sigur că astăzi uh, fluxul uh, s-a a redus, dar presiunea rămâne. Cu sosiri noi, mai ales în estul Mediteranei. Sprijina, uh, sprijinirea uh, integrării acestor uh, persoane a devenit o prioritate pentru orașe și pentru municipii, pentru că ele trebuie să facă față, în primul rând, acestei provocări. Orașele și municipiile noastre au avut un rol foarte important în integrarea migranților și refugiaților și au adus contribuția la incluziunea lor socioeconomică și civilă. Noi la Comitetul Regiunilor considerăm că Europa uh, dobândește putere uh, din această diversitate uh, pentru membrii noștri e vorba de o adevărată prioritate. Noi dorim să înființăm o, un grup de experți la care să participe regiunea Catalunia pentru a lansa proiecte, pentru a face schimb de uh, cunoștințe și de bune practici. Prin uh, proiectul european, de exemplu, AMID, uh, vom uh, înlesni accesul pentru migranții cu dizabilități. Dacă guvernele naționale nu aduc un sprijin sporit regiunilor pentru a face față acestor provocări, atunci acțiunile noastre nu vor fi încununate de succes. Va fi foarte greu, într-adevăr, pentru Europa să facă față acestui fenomen al migrației și să tragă foloase de pe urma diversității pe care ne-o aduc migranții. și să construiască o societate coezivă. Și de aceea noi salutăm inițiativa Comitetului Regiunilor, care va oferi orașelor și municipalităților și uh, orașelor platforme pentru cooperare. Mulțumesc! Are cuvântul colega noastră Eleni Lucaidu. Chirie Pitrepe, agapiti sinadelfi. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, aș dori să spun că recent Cipru a devenit uh, primul loc din Europeană care Uh, primește numărul cel mai mare de uh, migranți în Europa. Municipalitatea din uh, Nicosia a încercat să sprijine acești migranți și a înființat un ONG Sediul ONG-ului uh, este în centrul Nicosiei, care uh, are menirea de a uh, desfășura politici sociale în capitala noastră. Noi ne dorim la Nicosia să avem o societate fără excluziune socială, să garantăm drepturi egale tuturor cetățenilor și este un fenomen extrem de important. Noi încercăm să uh, asigurăm servicii de calitate pentru creare de locuri de muncă, dar și sprijin psihologic acolo unde este uh, nevoie, pregătire de-a lungul uh, vieții pentru a sprijini migranții și uh, uh, segmente defavorizate ale populației ne-am dat seama că imigranții și refugiații uh, pot aduce și aduce contribuția la uh, viața societății noastre și îmbogățesc uh, ce, societatea noastră. Nicosia întotdeauna a fost la răscruce de drumuri și va rămâne uh, un uh, oraș deschis. Pentru a opta oară uh, implementăm acest program, rute de incluziune Uh, finanțat din Fondul pentru Azil și Imigrație al Uniunii Europene, deci finanțat în proporție de 90%. Este vorba de programe pentru de sprijin uh, social al imigranților și avem și un uh, centru de sprijin și de informare pentru migranți. Avem și programe sociale pentru exprimare creative de, creativă, de exemplu Am uh, creat, de exemplu, centre artistice pentru copii și dorim să creăm împreună cu autoritățile locale să creăm uh, rețele pentru imigranți, uh, pentru programe de incluziune. Deci oferim sprijin social și organizăm și evenimente sociale sau sportive pentru uh, a permite imigranților să se întâlnească cu populația așa. Deci avem programe de învățământ, de exemplu de formare pentru copii, pentru a transmite uh, elementele culturale ale țării de uh, origine și avem și seminarii și workshop-uri. Mulțumesc! Domnul Rui Betancur acum pentru conferința regiunilor periferice maritime. Mulțumesc, domnule președinte! stimați colegi, domnule comisar, subiectul migrației a devenit o provocare structurală pentru Europa și pentru comunitatea noastră. Uh, CPMR-ul reprezintă 63 de comunități maritime și deci noi ne confruntăm uh, direct cu acest fenomen. În 2015 am început uh, un proces de reflexie la inițiativa mai multor președinți de regiune care au uh, pregătit acțiuni specifice de reacție la acest fenomen al migrației. De exemplu, avem uh, acțiuni de lobby la nivel înalt uh, în mai multe țări, țările de origine, de tranzit și de destinație. Recent am avut o conferință cu participarea regiunilor și a Parlamentului European, a președintelui Parlamentului. Grupul nostru uh, desfășoară acțiuni concrete în ceea ce privește uh, regiunile. Aș dori să pun accentul pe nevoile, pe potențialul și pe rolul regiunilor în fața acestei provocări a primirii și a integrării. În politica de migrație, am avut de mult uh, o abordare la mai multe niveluri de guvernanță și cerem instrumente financiare mai eficace la uh, nivelul autorităților locale. Dar aceste inițiative nu sunt suficiente. Situația geopolitică uh, din uh, țările vecine sublinează faptul că trebuie să avem inițiative comune, să avem schimb de bune practici, de exemplu, să întărim capacitățile noastre. Și acestea sunt uh, uh motivele pentru care CPMR-ul are intenția să coopereze cu Comitetul Regiunilor, uh, ținând cont de recomandările cheie pentru viitor uh, din ultimile rapoarte și perspectivele de finanțare după 2020 punem accentul pe guvernația la mai multe niveluri uh, și pe schimbul de practici și de experiențe. Mulțumesc! Mulțumim! Colegul nostru Bart Somers are acum cuvântul. Mulțumesc! Mă bucur uh, de această inițiativă a orașelor și regiunilor în serviciul integrării. În multe orașe europene, realitatea este că trăim uh, în societăți uh, foarte uh, multiculturale și adesea migrația este văzută ca un element negativ, dar poate să fie o plus valoare. Însă trebuie să facem câteva lucruri, să învățăm unii de alții o rețea, de exemplu, de schimb de bune practici ne-ar putea ajuta. Bineînțeles că trebuie să uh, le permite migranților să domândească competențele pentru a avea o participare activă în uh, societatea noastră. Deci trebuie să învețe limba, dacă nu sunt izolați, trebuie să aibă oportunități pe piața muncii și trebuie să facă parte din viața cetății. Dar trebuie să depunem eforturi și pentru a combate segregarea în orașele noastre, pentru că adesea vorbim despre diversitate ca despre o valoare adăugată, dar, de fapt, trăim într-un arhipelag de uh, insule culturale, iar diversitatea poate fi o valoare adăugată dacă face parte integrantă din viața de zi cu zi, dacă te întâlnești cu oamenii și dacă faci schimb cu oameni care vin uh, din uh, contexte diferite. Trebuie să uh, ne dezbărăm de mentalitatea comunitară, de grup, uh, orașele au tendința să fie împărțite în comunități, în grupuri, oamenii sunt puși uh, într-o categorie pe care punem și o etichetă. Câteodată uh, oamenii sunt văzuți ca fiind victime ai discriminării, alții ca uh, abuzând sistemele sociale, dar de fapt uh, nu ne dăm seama că în fiecare oraș există sute de modele pozitive. Oamenii pot fi ajutați să depășească prejudiciile, să creeze punți și deci etichetarea persoanelor trebuie să fie încheiată. Trebuie să acceptăm că oamenii au identități diferite, dar asta poate să fie o valoare adăugată. Și ultimul Ultimul aspect pe care vreau să-l spun este că, bineînțeles, că trebuie să avem o societate bazată pe uh, valori comune. Trebuie să luptăm pentru ele, dar uh, una dintre valorile cele mai importante în societatea noastră este lupta împotriva discriminării și rasismului. Și uităm câteodată că uh, e parte integrantă a civilizației occidentale. Trebuie să dăm tuturor o șansă, o oportunitate pentru uh, a uh, crea o viață mai bună pentru el și pentru comunitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Pietro Puccio, din partea Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa, are cuvântul. Presidente. Caro președinte, carisi... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimați primari și reprezentanții autorităților regionale. E o plăcere să pot să mă aduc și eu contribuția ca reprezentant al Consiliului eh, Comunilor și Regiunilor Europei sub inițiativa aceasta pentru integrare. Consiliul uh, Localităților și Regiunilor din Europa, care reprezintă mai mult de 130 de instituții locale, regionale, europene, care aderă la cele 55 de asociații naționale ale noastre. În ultimii ani a încercat să îmbunătățească integrarea migranților, solicitaților de azil și refugiaților să construiască cetă, <laughs> orașe, mă scuzați, și regiuni mai inclusive. Am adoptat o fel de rezoluții, avize, care să devină principii, care să ghide, ghideze Europa aflată în fața provocării migrării și integrării din punct de vedere local și regional. Pentru că, până la urmă, integrarea se, se întâmplă la nivel local. Vom avea societăți mai uh, unite doar dacă vom avea și orașe mai inclusive. Din acest motiv am uh, încercat noi să îmbunătățim accesul direct la finanțarea din bani europeni, ca să avem schimb de bune practici, să promovăm un acces mai, acces mai flexibil la finanțarea din fonduri europene, un mai bun acces la servicii pentru refugiați și migranți la nivel local, prin crearea unor ghișee unice, toate acestea împreună cu ceea ce face Comitetul Regiunilor și alte rețele Uh, ne concretează în ideea că această inițiativă e un mare pas înainte în, pe calea cea bună pentru a sensibiliza politica și a îmbunătăți schimbul de cunoștințe. În vederea alegerilor la Parlamentul European, în momentul în care unele state membre și unii politicieni încearcă să utilizeze migrația ca uh, pretext uh, la ură, Um, orașele și regiunile au fost în prima linie în primirea refugiaților, în furnizarea de servicii pentru cetățeni din țări terțe. Uh, noi am fost un membru activ al Parteneriatului pentru Refugiați și Migranți, agenda urbană a Uniunii Europene, care a fost o platformă de succes pentru a promova principiul parteneriatului și a avea un impact asupra politicilor și legislației, prezentând și propuneri foarte concrete. Acum uh, vreau să... Da, președintele întrerupe, îmi pare rău, v-ați epuizat timpul de vorbire. Monsieur le commissaire doit nous quitter euh, maintenant parce qu'il est à 4 heures à une, une importante Trebuie, e o reuniune foarte importantă la care trebuie să participe domnul comisar, deci va trebui să ne părăsească așa încât îi dau acum cuvântul uh, uh, pentru ca mai apoi să trecem mai departe. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi vreau să spun uh, la, uh, la început ceva important, că sunt de acord cu ce a spus domnul Sommer, că până la urmă pe prim plan sunt valorile și principiile. Democrațiile noastre se bazează pe aceste valori și tocmai criza migrației e cea care uh, spun unii că a pus un semn de întrebare asupra valorilor pe care se bazează Uniunea Europeană. A sosit momentul să dăm uh, răspunsuri clare și spun fără nicio problemă că de când a fost numit comisar uh, m-am confruntat cu situația asta și în momentul acesta, în vederea alegerilor europene, cu tuturor ne, teamă de, ne teamă de creșterea populismului, a naționalismului, care subminează proiectul european. Deci, fie că e vorba de comisie sau alte instituții europene, noi suntem cei care apărăm proiectul european. Am primit o întrebare, dar aș vrea să, da, aș vrea să ofer mai multe informații în legătură cu ceea ce face Comisia, pentru că încă de la început Comisia a susținut uh, fără rezerve inițiativa Comitetului Regiunilor și a mobilizat, a ajutat, a susținut autoritățile locale în ce privește integrarea, după cum am și spus în introducere. Și pentru asta Comisia a coordonat Patriatul pentru Agenda Urbană, cum se numește el, în ce privește includerea migranților și refugiaților în orașul Amsterdam și a susținut direct orașe și regiuni uh, la nivelul uh, finanțării și am cooperat deja pe tema integrării cu CEOR. De aceea salutăm uh, inițiativa dumneavoastră care poate să fie un model de cooperare viitoare în acest domeniu. Acum, în ce privește acțiunile Uniunii Europene pentru uh, orașe și integrare, pentru că uh, la asta s-a referit o altă întrebare, un exemplu uh, concret al dialogului nostru este că parteneriatul pentru includerea migranților aduce orașe, guverne naționale și Comisia Europeană împreună pentru a fi activ, pentru integrare și dați-mi voie să vă spun că încă de la început la începutul acestei crize care am trecut acum 5 ani, nu exista cooperarea asta, dar acum e o realitate și rolul nostru este să vă susținem pe toți, direct, din punct de vedere financiar, operațional și practic. Comitetul Regiunilor este un membru foarte activ al acestui parteneriat și vreau să vă mulțumesc, mulțumesc președintelui, mulțumesc tuturor pentru, pentru acest lucru ne bazăm pe acest parteneriat și vom organiza peste câteva săptămâni, luna mai, pentru a doua oară, Academia Urbană pentru Integrare. E vorba de un program inovativ de formare pentru integrare pentru uh, uh, cei care acționează la nivel local, politicieni, activiști și acum uh, finanțarea pentru integrare noi propunem din nou o sporire substanțială a fondurilor europene pentru migrație și frontiere, deci de trei ori mai mare. Mai este și Fondul Social European, mai este și Fondul European pentru Dezvoltare Regională, uh, care pun uh, prioritatea tematică pe integrare. Dar aici nu sunt uh, procentate specifice alocate integrării, toate sunt aloc, eh, alocate integrării și e eh, foarte important ca acolo unde este nevoie, la fața locului, autoritățile locale să acționeze unit, să coopereze cu autoritățile care gestionează aceste fonduri ca să se asigure că integrarea este una din prioritățile programelor lor naționale. Iar acum trec la limba elenă, pentru că o compatriotă mi-a pus o întrebare în limba elenă. Vă rog. Da. Uh, cred că E uh, cunoscută situația din Cipru, am și fost recent la regiunea de frontieră din Cipru, m-am întâlnit cu autoritățile locale, naționale și vreau să laud orașul Nicosia pentru inițiativa sa. E un exemplu excelent, iată, o capitală de mici dimensiuni, dar care primește uh, migranții și primit, trimit un mesaj foarte puternic către Europa. Asta e și spiritul uh, Uh, Comitetul Regiunilor de altfel și în plus. Dacă se dă mai multă ascultare autorităților locale, atunci s-ar guverna mai bine și la nivel național. Pe baza unor principii și valori clare. Iar noi, uh, în ceea ce faceți dumneavoastră în Cipru, vă susținem fără condiții. Știm că acum Ciprul e sub presiune. Sigur că nu putem uh, prezice viitorul. Cipru se află la periferia Uniunii Europene, este într-o situație de asemenea de vecinătate cu o situație foarte instabilă, dar vă rog să transmiteți autorităților noastre toată, întregul nostru sprijin. Și în final, acum limba engleză, m-aș referi la aspecte relevante pentru integrare și a spune că e absolut necesar să existe uh, o, o muncă complementară și o activitate complementară cu alte fonduri și de aceea noi căutăm sinergii. Deci să consolidăm sinergiile cu prioritățile de fondurilor structurale și pentru migrație și asta se regăsește în regulamentele uh, în care conțin indicatorii SF, uh, regulamentul prevederilor comune, dispozițiilor comune Comisia, să știți că pentru Fondul Social European propune o sumă globală de 101 miliarde de euro care pot fi utilizate pentru acțiuni ce țin de coeziunea socială, de integrare pe piața muncii și educarea celor mai vulnerabili, inclusiv uh, grupul reprezentat de migranți. Vă rog să-mi permiteți să Mă întorc acum la activitatea comisiei, cum spuneam la început, eh, n-aș putea rata această ocazie și vreau ca numele Comisiei Europene să ne exprim recunoștința pentru susținerea pe care ne-ați acordat-o încă de la început, susținere foarte importantă și vreau să vă spun că uh, iată că acum nu mai, lucrurile nu mai stau deloc așa cum se acum patru ani, s-au făcut multe progrese datorită și dumneavoastră și cred că pe viitor Europa va fi mai, mai bine pregătită dacă se mai produc asemenea fenomene. Dar să nu uităm ceva foarte important, că la, în linia întâi, primul strat al oricărei administrații care se confruntă cu această problemă e reprezentat de autoritățile locale și regionale. Deci, din nou, cum am mai spus-o, vă bucura de susținerea noastră fără rezerve din punct de vedere practic, financiar, operațional. Mulțumesc din nou pentru o cooperare excelentă care va continua pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Chers collègues, nous continuons. Președintele, Dragi colegi, continuăm și dau cuvântul uh, colegul nostru Carl van Loom. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că domnul comisar e foarte ocupat, dar cred că e păcat că am avut doar jumătate de dezbatere în prezența sa. S-au spus deja anumite lucruri în legătură cu provocările care se confruntă orașele și regiunile noastre. Uh, una dintre aceste provocări este coeziunea socială, crearea sentimentului de comunitate. Este esențial uh, să ne asigurăm că noi veniți uh, urmează cursul de cetățenie și se integrează trebuie să se integreze în societatea noastră europeană cât se poate de repede. Din experiența mea în Flandra, am avut un curs obligatoriu de cetățenie care trebuie să se bazeze pe trei aspecte. Întâi, um, cursul de limbă. Noi venit trebuie să învețe cât de repede limba uh, comunității gazdă pentru a avea relații cu societatea, cu vecinii, cu autoritățile cu Consiliul Local, dar, dacă știu limba, au și mai multe șanse de a-și găsi un loc de muncă. Apoi, integrarea civică. Noi veniți trebuie să înțeleagă în ce societate s-au mutat, care sunt regulile ei, care sunt uh, cutumele, regulile, valorile societății, care sunt drepturile și, datorii, uh, și datoriile noastre ca membri ai societății. Și în al treilea rând, politicile de ocupare. Cât de repede trebuie Uh, să știm care sunt nevoile, dar uh, și uh, posibilitățile noilor veniți, în ce sectoare își pot găsi un loc de muncă, ce sectoare sunt deficitare când vine vorba de mâna de lucru. Fiecare nou venit are propriile sale nevoi, deci o soluție unică nu funcționează pentru toți. Dar integrarea nu trebuie să fie văzută un ca un proces izolat trebuie să se țină cont de nevoile noului venit, dar și de nevoile societății la nivel local. Sper că va putea avea loc un schimb de bune practici în Europa pentru a învăța unii de la alții. Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Matias de Clerc, primarul orașului Ghent, numele Eurocities. Mulțumesc în numele Eurocities. Doresc să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația de a lua cuvântul astăzi pe acest subiect important în numele celor 140 de milioane de cetățeni pe care îi reprezintă rețeaua noastră. Doresc să fac câteva declarații. Întâi, în ultimii ani, Prioritatea la nivel european a fost integrarea pieței, pe piața muncii a migranților și a refugiaților. Dar dacă ne concentrăm doar pe piața muncii și pe incluziunea uh, economică, nu e suficient. Trebuie să ținem cont de accesul lor la locuințe și la educație și la integrarea în societate. Și acestea sunt provocări cu care se confruntă orașele europene. În al doilea rând, orașele uh, au abordări inovante și de succes pentru ca a face integrarea să funcționează. Multe orașe au task force-uri ad hoc pentru primirea și integrarea noilor veniți din momentul sosirii până la integrare. De exemplu, în orașul Ghent s-a creat un task force pentru refugiați în cooperare între administrație, societatea civilă și are obiectivul de a facilita uh, procesul de integrare a refugiaților. În al treilea rând, orașele pot să ajute um, să lupte împotriva miturilor negative legate de migranți toți rezidenții orașilor pot să-și dezvolte întregul potențial în orașe și să trăiască uh, în siguranță. În fine, domnule președinte, orașele trebuie să coopereze mai bine cu autoritățile naționale și cele europene. Orașele pot să aducă multe nivelului european și noi la Eurocities considerăm că avem multe de câștigat dintr-o colaborare mai sistematică între orașe, instituțiile europene și autoritățile naționale. Mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumesc! Acum are cuvântul colegul Bianco. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru această inițiativă. Comitetul Regiunilor demonstrează astăzi că a pus în centrul interesului său o chestiune de care va depinde viitorul continentului nostru. Nu trebuie să ne limităm să exprimăm avize, ci dezbatem problemele prioritare. Acum câteva săptămâni, în nordul țării mele, în Italia, un autobuz care trebuia să însoțească la școală copii dintr-un orășel a fost sequestrat de șofer care, ați văzut în ziare, era uh, imigrant în țara mea. Această imagine a persoanei de culoare care sequestrează autobuzul uh, a fost uh, a, creat noi temeri, bineînțeles. Apoi s-a descoperit că ceea ce ar fi putut să fie o tragedie, pentru că această persoană dorea să dea foc autobuzul, a fost uh, un copil care s-a născut în Italia și e fiul unor părinți egipteni. Apoi uh, a început, acest copil a dat telefon și uh, acest copil care visează să devină polițist vorbește perfect italiană, se simte italian și a dat dovadă de extrem de mult curaj și inteligență. Deci, domnule președinte, haideți să nu fim divizați când vine vorba de politicile de integrare. Putem să fim divizați în ceea ce privește politicile pentru imigranți. Aș dori să vă exprim pe scurt experiența orașului meu, Catania, unde cu fonduri europene am um, folosit un teren abandonat pentru um, am 20 eh, de eh, tineri sicilieni și 10 eh, tineri imigranți au curățat acest teren, l-au transformat și au avut sprijinul populației, pentru că populația a văzut pe acești tineri lucrând la acest teren și a considerat că este un um, proces de lăudat. Deci, iată, putem folosi astfel de exemple, domnule președinte. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Hans Janssen. Meneer de voorzitter, beste collega's, eh, laat ik voor... Domnule președinte, dragi colegi, eh, revin la ceea ce a spus domnul Van Lauer. În eh, se, pro, se um, propagă um, tot felul de uh, exemple, inclusiv prin platforme în comuna mea din Brabant, uh, um, atunci când sosesc uh, noi imigranți, persoanele sunt acompaniate, li se evaluează competențele și se evaluează posibilitatea de a-i caza. Deci, iată, ținem cont de exigențe competențele individuale. Bineînțeles, asta costă mai mult uh, și ia mai mult timp, dar uh, prin astfel de proiecte personalizate reușim să obținem rezultate mai bune și atunci când apar, ajung la mine persoane care au trecut prin acest parcurs și până la urmă primesc cetățenia uh, olandeză pentru că au reușit să, creează o legă, să creeze o legătură cu țara uh, și exprimă satisfacția. Spun, iată, acum fac parte din această societate. Deci, uh, cu o platformă în care comunicăm o legătură cu poveștile de succes, uh, cred că uh, putem să nu ne limităm la o opinie publică uh, negativă. Are cuvântul acum domnul De Costa. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. De șapte ani sunt membru al Comitetului Regiunilor și acest subiect este un subiect care a tot evoluat în ultimii șapte ani. În primul rând, pentru că majoritatea colectivităților locale și regionale care sunt reprezentate la Comitetul Regiunilor trăiesc în uh, viața de zi cu zi Uh, acest subiect. Nu mai există nimeni care nu își pune întrebări și nu mai ia uh, întrebări. De altfel, suntem în prima linie uh, observăm că trebuie să inventăm o nouă metodă la nivel european, o nouă metodă, pentru că acest subiect, cum spuneam, este în evoluție constantă. Fluxurile migratorii schimbă rutele, intensitatea și chiar destinația și aici vedem ce se întâmplă în uh, comuna mea din regiunea Hauts-de-France, Saint-Omer, suntem la 40 de kilometri de orașul Calais, unde situația a s-a schimbat foarte mult în uh, acești uh, ultimi ani. Suntem aici pentru că am dorit să oferim căi de integrare migranților pentru a ne asigura că comunele noastre asigură coeziunea între cetățeni, între cetățenii care uh, trăiesc pe același teritoriu și aș dori să vă vorbesc despre experiența din comuna mea, care uh, îi uh, adună pe tineri în jurul tânărului în comuna mea, uh, tineri din Afganistan, din Pakistan, împreună cu uh, localnicii, uh, au dorit să înființeze un club de cricket. În urmă cu câteva săptămâni a avut loc uh, finala regională, deci am avut uh, Santomer aici o, o competiție între Santomer 1 contra Santomer 2 toate celelalte echipe au fost lăsate mult în urmă. <clears throat> Ieri, această echipă, care era formată practic aproape în exclusiv uh, din tineri migranți, a înființat o <clears throat> școală de vară pentru cricket, pentru a permite și celorlalți tineri să învețe cricket și să se bucure împreună de acest corp, uh, sport minunat. Iată migranți care devin campioni și iată migranți uh, care uh, devin și vectori de integrare. Iată un schimb de bune practici util pentru toată lumea. Mulțumesc. Are cuvântul colega Subira acum. Migrazio mugimenduek tokiko, eskualde eta estatu mailako era... Mulțumesc domnule președinte. Într-adevăr, migrația este o provocare care trebuie să beneficieze de răspunsul la nivel local, regional și național. Are și o dimensiune clară europeană și e nevoie și de reacție europeană, însă aceste decizii nu se adoptă sau se tot amână sau dacă se adoptă nu sunt destul de flexibile așa cum ar solicita o situație. E un deficit care reflectă dificultățile statelor membre de a încheia acorduri și uh, confruntați cu această situație, trebuie să spunem că guvernele acestea regionale pe care le reprezentăm noi aici sunt aliate strategice ale <clears throat> autorităților uh, naționale, statale, care trebuie să facă față acestor provocări. Uh, Sigur, avem uh, în țara Baștilor un exemplu, avem uh, guvernul țării Baștilor care a făcut o propunere bazată pe principiul co-responsabilității, propunere care sugerează un mecanism concret pentru a partaja eforturile de găzduire a migranților. o formulă a distribuirii a efortului care se bazează pe trei parametri. Pe de o parte venituri, uh, impozitare, populație și indicele de șomaj. Și sunt mai multe guverne regionale care transmit Guvernului Național și Uniunii Europene faptul că le stăm la dispoziție și ne asumăm acest angajament. În al doilea rând, protecția la nivel comunitar. Tot guvernul basc a demarat un proiect pilot pentru primirea refugiaților împreună cu ACNUR și cu guvernul Spaniei E o formulă care înseamnă implicarea cetățenilor și a entităților cu caracter social în care, într-o primă fază, pe durata unui an de zile, ele oferă ajutor economic, social, dar și psihologic în sânul familiilor Uh, iată, e vorba de migranți aici din Iordania sau, mă rog, familii care sunt, uh, ajung în Europa dinspre Iordania. Sunt doar două exemple, dar cred că sunt exemple care ne arată foarte clar că noi facem parte din soluție și ar trebui să facem parte și din uh, procesul decizional. Mulțumesc! Având în vedere lista lungă de vorbitori, 11 respectiv, și având în vedere că totuși timpul ne presează, pentru că trebuie să ne oprim neapărat la ora 6 și jumătate. Aș dori să vă spun că vă dau un minut, nu mai mult timp de intervenție. Colegul Ghido Wolf are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamne colege, dragi, dragi colegi. Aș dori să mulțumesc uh, pentru această dezbatere. Cred că, într-adevăr, Uh, deci, uh, Comitetul Regiunilor, care este competent uh, în acest domeniu al integrării, Într-adevăr, uh, uh, integrarea se bazează pe valori comune și aceste valori comune reprezintă coeziunea noastră socială și permit uh, co- coexistența noastră pașnică. Ne așteptăm ca cei care vin la noi să respecte aceste leguri și, sigur, trebuie să îi și informăm. În Baden-Württemberg, de exemplu, avem o asociație voluntară 300 uh, de magistrați participă uh, la această instituție pentru că astfel statul de drept dobândește un chip și astfel uh, valorile sunt mai ușor difuzate înspre migranți și refugiați și vedem care este potențialul pe care îl avem în societățile noastre în legătură cu integrarea de succes. Și mă bucur de faptul că aici la Comitetul Regiunilor discutăm despre aceste proiecte de succes. Mulțumim! Doamna uh, Johanna Michel-Leitner are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați uh, colegi, cu toții suntem uh, de acord, cred, că, cu faptul că uh, uh, integrarea trebuie să înceapă din frage de pruncie, de la grădiniță și în urmă uh, cu câțiva ani am lansat un proiect în care uh, uh, deci activiști interculturali au intervenit, uh, deci e vorba de persoane care se exprimă în 30 de limbi, uh, ei sunt folosiți ca uh, punți între copii și Uh, părinți este un uh, proiect uh, reușit de integrare. 20% dintre copiii noștri provin din familii de migranți, deci este un exemplu pozitiv. Iată cum putem să începem integrarea prin schimburile culturale chiar din frage de pruncie în, e un proiect pe care vă invităm să-l vizitați în regiunea noastră din Austria. Mulțumesc! Peter Kurz este următorul vorbitor. Domnule președinte, doamne colegi, stimate colegi, stimați colegi, mulțumesc pentru această inițiativă. În primul rând, aș dori și eu să vă mulțumesc că nu vă pot, nu vă, adică v-aș putea uh, exemple uh, Uh, numeroase, pentru că 40% din uh, locuitorii noștri uh, sunt provin din migrație, aș fi putut să vă dau câteva exemple, dar consider că este mai important să mă refer la trei aspecte din perspectiva comunelor. În primul rând, politica de migrație și de integrare nu se pot despărți. Statele naționale trebuie să se asigure că în politica de migrație asigură un statut juridic pentru migranții. Ei trebuie să poată să intre pe piața muncii, să beneficieze de formare, Uh, pentru că altfel rămân uh, izolați. Un al doilea aspect important din punctul meu de vedere e faptul că uh, vorbim de uh, orașe de sosire, dar avem de-a face uh, de uh, cartiere uh, de sosire. Uh, problema este că refugiații și migranții ajung în uh, anumite cartiere și nu se poate să uh, împărțim astfel harta, harta Europei. Mulțumesc! Colega Ana Maghiar are acum cuvântul. Mulțumesc! Aș dori să vă spun că îmi pare rău de faptul că domnul comisar a părăsit uh, dezbaterea noastră imediat după ce dezbaterea a început. În urmă cu <clears throat> câțiva ani am asistat în Europa la o criză a migrației la toate granițele. Și chiar dacă politicienii refuză să vorbească despre această criză și uh, încă uh, simțim pe pielea noastră efectele acestei uh, uh, crize a migrației. Există uh, migranți ilegali, uh, milioane de astfel de migranți uh, care au ajuns în Europa uh, aduși de traficanți ceea ce a dus în Europa multe probleme, inclusiv terorismul. Migrația ilegală nu este un drept al omului, dar Comisia a sprijinit această migrație. Haideți să ne uităm la cardurile bancare acordate migranților, care pot să fie obținute și de către teroriști. Ce fonduri sunt folosite pentru a uh, finanța aceste proiecte? Ce a făcut uh, Comisia? Ce a făcut domnul comisar pentru a uh, returna migranții în țările lor? În uh, Africa, de exemplu, decât să importăm problemele cu ei în Europa. Mulțumesc. Beguna Martínez are acum cuvântul. Buenas tardes, muchas gracias. Creo que en la pluralidad de... Mulțumesc. Cred că da, aici uh, sunt reprezentate o seamă de ideologii, dar dimensiunea comună e provocarea migrației, că cu toți suntem conștienți că pentru Europa migrația e o provocare și aici trebuie să consolidăm, cred eu, agenda europeană pentru migrație și mai ales să includem o gestionare a interculturalității, vorbim de mai multă diversitate, de bogăție culturală. pentru că în epoca asta în care mm, da, să și referi domnul comisar la asta, că ascultăm discursuri care îndeamnă la ură, apar, apar din ce în ce mai mulți populiști la putere, e necesară o acțiune mai mult ca niciodată, ca oricând. Uh, sper că se va și împlini ceea ce a spus domnul comisar, ajutoare directe pentru programe locale, regionale, în uh, sprijinul noilor modele de intervenție comunitară, mm, ca cele existente deja, prin dialog, prin participare a cetățenilor și a migranților. Și cam atât și vă mulțumesc. Merci, la parole. Mulțumim și acum ai cuvântul domnul Alfonso Plegueselva. Mulțumesc, vorbim de integrare, unul din stâlpii strategiei de creștere europene pentru 2020, Europa inclusivă, Europa care integrează și unul din stâlpii Agenției 2030 cu obiective de dezvoltare durabilă care doresc să nu lase pe nimeni în urmă și să aibă pe prim plan uh, oamenii. Eu vin din regiunea Mursia, de pe coasta Mediteranei, din sudul Spaniei, teritoriu care întotdeauna a primit migranți. Noi suntem obișnuiți să primim pe acești migranți de multe ori în situație ilegală. Însă ce ne preocupă pe noi și ce ne ocupă pe noi e că pe când se coordonează politica de migrație și de primire, credem că la fel trebuie să coordonăm mai bine politica urmă, zilei următoare după sosire. Nu e importantă doar primirea, ci și integrarea și de aceea anul trecut Comisia Europeană uh, ne-a uh, uh, decretat câștigătoarea unui premiu. Uh, era vorba despre activitate pentru a integra pe piața muncii pe migranți. Nu, poate exista integrație dacă, nu, dacă aceste persoane nu sunt integrate pe piața muncii, să-și găsească un loc de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul Joan Calabui. Hablaré în valenciano în catalan, cum se dice în catalan. Voi vorbi, în fine, uh, ceva în limba catalană, dar acum în limba spaniolă. Da, uh, e o temă esențială și vreau să spun că e foarte clar uh, autoritățile locale și regionale sunt cele care sunt în linia întâi când e vorba de primirea, găzduirea, integrarea migranților și de aceea sunt de acord cu uh, cuvintele antevorbitorilor noștri. Domnul comisar a spus deja că dacă vor, se vor aloca mai multe fonduri, atunci e clar că și regiunile trebuie să facă parte și să beneficieze de această creștere uh, și aș vrea să comentez un fenomen din ce în ce mai prezent și de care trebuie să ne ocupăm și anume faptul că sosesc din ce în ce mai mulți minori neînsoțiți zi de zi, sunt tot mai mulți și ei formează acum un grup foarte important, vorbim de ordinul miilor de uh, minori neînsoțiți și mai trebuie și să respectăm uh, valorile europene, să luptăm contra xenofobie, rasismului Eh, să luptăm împotriva urii la adresa persoanelor eh, fără resurse. Eh, am auzit aici o legătură făcută între migrație și terorism și mi se pare că nu este deloc onorabil să faci așa ceva. Următorul vorbitor, mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că soluția e excluderea vreunei persoane și noi putem combate asta datorită unei politici de creștere inclusive și din 2008 lucrăm noi la asta și la Sintra, în Portugalia, avem 40.000 uh, de migranți, avem uh, din 38 de naționalități, 10% din populația noastră. De aceea, într-adevăr, integrația este o mare temă pentru noi, avem un plan întreg pentru asta Integrarea înseamnă să trăiești împreună, să ai respect pentru diversitate, să acordi drepturile cetățenești migranților. Pentru noi ei reprezintă o bogăție, dar ei sunt și o forță de muncă, o bogăție demografică și din acest motiv pentru noi integrarea înseamnă modelul unei Europe pentru care votăm noi, Europa democratică, liberă, solidară, a incluziunii. Mulțumesc! Merci, la parole est notre collègue Paulina Hayanen. Mulțumesc, acum are cuvântul colega noastră, Paulina Hainen. Puheenjohtaja, eh, omalla alueellani Mulțumesc, eh, domnule președinte. Eu provin dintr-o regiune din sud-vestul eh, Finlandei și pentru femeile care muncesc la domiciliu, migrante, am lansat un program de formare specific pentru că pentru ele e foarte dificil de a participa la viața socială, la dezvoltarea societății care are loc în jurul lor. Uh, astfel încât ele își pot aduce și copii la aceste cursuri, uh, învață și limba finlandeză, învață și cum funcționează societatea finlandeză, uh, ce se întâmplă în creșe, în grădinițe, tot sistemul de învățământ în Finlanda e organizat în, de comun acord cu mai multe comunică, comunități. Sunt mai mult de 40.000 de locuitori incluși în acest sistem de formare și uh, Localitățile sunt uh, și cele care asigură finanțarea activității respective. Uh, putem spune că programul acesta este un mare succes și iată multe femei migrante au putut astfel să iasă din casă și să participe activ la viața societății. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul colegul Per Grandvald. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să reiau uh, o temă la care s a referit unii colegi, și anume creșterea economică. Uh, eu conduc o... Uh, sunt primarul, de fapt, unei localități care, din care 30% din cetățeni sunt migranți. E unul din uh, orașele cu cea mai densă populație de migranți în comparație cu alte localități din țara mea. Avem doar 8,5% șomeri și, așa cum au spus uh, mulți vorbitori de aici, cheia e creșterea asigurată prin locuri de muncă la nivel local. Asta spunea și domnul comisar. Uh, avem nevoie de exemple bune la nivel regional, local, că există foarte multe, trebuie să le se facă publicitate și e foarte bine să facem această uh, dezbatere, pentru că creșterea este unul din modurile prin care ne putem asigura că integrarea funcționează. Dacă scade șomajul, Uh, <clears throat> asta mai ales uh, prin uh, implicarea migranților pe piața muncii. Dacă scade șomajul, deci crește economia și este foarte bine că avem această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul colegul Donato Toma. Mulțumesc, domnule președinte și dragi colegi. Donato Toma e guvernatorul regiunii Molize. Foarte rapid vreau să vă uh, Eh, transmit eh, experiența pozitivă a regiunii Molize, 3.000 de migranți, aproximativ din 300.000 de locuitori. E o proporție corectă. Asta înseamnă că unul din secretele eh, un, unei primiri de succes, dar și demne și vă atrag atenția asupra adjectivului demn, că este fundamental în ce privește situația migranților, pentru că dacă nu, lucrurile nu mai sunt așa de bune. Uh, raportul față de migranți și uh, uh, de asemenea distribuirea mm, migranților pe teritoriu. Mai adaug doar că școala italiană are un rol important de jucat prin proiecte care integrează pe noi soții, sosiți. Uh, mă voi referi și la parohii. Biserica Catolică are o activitate extraordinară, e prezentă atât din activitatea de primire și de integrare a migranților. Mulțumesc! Merci beaucoup et la liste se clôture. Mulțumesc și încheiem lista cu intervenția domnului Guido Miana. Si, grație. Mulțumesc, domnule președinte. Proasta integrare duce la marginalizare și sărăcie. Din marginalizare și sărăcie se naște rasismul. Deci, pentru deci asta înseamnă că este absolut imperativ să intervenim și um, autoritățile locale trebuie să aibă un rol. De aceea e important ceea ce ne-a spus comisarul. Vom avea nevoie de resurse, dar nu sunt suficiente. De ce? Pentru că ne confruntăm cu un fenomen migratoriu istoric și această migrație istorică uh, este formată din migranți legali și ilegali și cei ilegali nu reușesc să intre legal pe teritoriul nostru. Și nu putem să-i oprim dacă îi ajutăm la ei acasă, cu excepția cazului în care Comisia și Europa va hotărâ să schimbe paradigma și uh, Uh, să destineze extrem de multe resurse pentru a ajuta la ei acasă. Doar cu eforturi foarte mari putem să ajutăm la ei acasă. Dacă nu, acesta e doar un slogan publicitar care ne va face să, să, sau va duce milioane de oameni să ajungă pe teritoriul nostru. Mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere și înainte de a încheia acest punct, am plăcerea să vă dau din nou cuvântul, doamnă Mancinelli, pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Din toate intervențiile, cred că apare clar o, o imagine de ansamblu care arată că multe bune practici există. Orașul Ancona organizează în ultima vreme un festival în fiecare an uh, într-unul dintre cartierele cele mai multietnice din oraș, unde cetățenii de origine străină reprezintă între 30 și 40% din populație, din uh, locuitori și acest uh, festival uh, devine din ce în ce mai mult în fiecare an și o ocazie de schimb de bune practici. Deci, un fel de atelier pentru a discuta între autoritățile locale despre bune practici concrete, nu cele de la conferințe, ci cele care afectează viața de zi cu zi a oamenilor. Și profit de ocazie pentru a vă invita pe toți să participați la această inițiativă dacă vă interesează și să rămânem în contact pentru a comunica și în afara Comitetul Regiunilor Bune Practici. Și o ultimă idee în încheiere din toate intervențiile și cred că din experiența fiecăruia dintre noi tragem o, un, un învățământ, o învățătură. Cifrele sunt importante. Cantitatea, numărul persoanelor care ajung și cantitatea resurselor disponibile pentru că bun, cele mai bune practici din lume să funcționeze po- pot să funcționeze cu anumite numere, cu anumite cifre și pot să nu funcționeze dacă numărul destinatarilor și cantitatea de resurse disponibile nu sunt coerente între ele. Dacă într-un oraș cu 100.000 de locuitori sosesc într-o perioadă limitată de timp 1500 de oameni care au nevoie de un lo- o locuință, de un loc de muncă, să învețe limba și așa mai departe, nu putem integra 1500 de persoane cu bani puțin și în timp puțin. Dacă sosesc 3000, nu integrez pe nimeni. Deci, Bunele practici și principiile sunt fundamentale, dar dacă apoi nu ies socotelile, cred că și bunele practici și bunele principii riscă să rămână doar pe hârtie. Mult succes tuturor și sper să ne revedem cu altă ocazie pentru a face schimb de bune practici. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Mancinelli. Vă mulțumesc, doamnă Mancinelli. Vă mulțumesc și pentru exemplu concret pe care îl dați pe teren Sper că ne vor inspira pentru activitatea noastră, pentru pentru integrarea migranților și sper că din ce în ce mai multe orașe vor participa la această inițiativă. 83 de orașe la început de drum e deja uh, un număr uh, bun. Mulțumesc foarte mult, mult succes! Grazie Chers collègues, nous... Dragi colegi, trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de raportul privind semestrul european și politica de coeziune, adaptarea reformelor structurale la investițiile pe termen lung. Îl invit pe raportorul Rob Yonkman să ni se alăture împreună cu expertul său și mă bucur să vă anunț că uh, Iskra Mihailova, președinta Comisiei pentru Dezvoltare Regională din Parlamentul European, va participa și dânsa la dezbaterile noastre. Hello, good to see you. Good to see you. Thank you good to see you again. Good to have you here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sans tarder, je donne la parole à... Dau imediat cuvântul raportorului nostru. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în limba olandeză.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 care a fost uh, uh pregătit la inițiativa uh, președinției române. Și aici uh, punem trei întrebări. Uh, aceste cerințe de coeziune sunt suficiente, oferă suficientă flexibilitate sau și pot să fie mai bine integrate în uh, procesul uh, semestrului european. Există trei concepte importante, subsidiaritate, guvernanță multinivel și uh, parteneriat. Acestea sunt conceptele cheie. În politica de coeziune, aceste principii sunt uh, foarte bine ancorate prin, uh, uh, nu în ultimul rând, uh, prin codul respectiv. Procesul semestrului european garantează că subsidiaritatea, guvernanța multinivel și parteneriatele sunt integrate și eu am Uh, pregătit acest proiect uh, de aviz pentru adoptarea reformelor structurale la investiții pe termen lung. Comisia însă nu a părut să fie prea entuziasmată de uh, activitatea mea, însă Parlamentul European a apreciat acest aviz iar Comisia a propus ca semestrul european și politica de coeziune să fie mai bine coordonate, astfel încât Uh, uh, autoritățile locale și regiunile să fie mai bine integrate. În 2017 am uh, încadrat aceste aceste proiecte în codul respectiv și procesul european este în strânsă legătură cu noul semestru european, perioada 2021 2020 2019-2027. Avem uh, uh, parteneriatul uh, pentru regiuni, pe care dorim să îl uh, consolidăm pentru a uh, se acorda mai bine cu semestrul european. Și din fericire și Parlamentul European ne sprijină în această inițiativă în uh, raportul din 2019 cu privire la semestrul european, Comisia Europeană a făcut recomandări specifice. Cum ar trebui să folosim fondurile de coeziune pentru perioada 2023-2027? Știm că nu se poate peste tot, dar avem nevoie de o garanție uh, de integrare a uh, regiunilor și a municipalităților la programele respective de investiții. Iată care sunt uh, dorințele noastre, care reflectă și doleanțele președinției române a Consiliului. Uh, când uh, regiu- dacă vrem ca regiunile să fie uh, asociate în faza pregătitoare a politicii de coeziune, atunci parteneriatele trebuie să înceapă cât mai repede și asta trebuie să garanteze noul regulament. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru amendamentele depuse, aș dori să mulțumesc grupurilor politice care s-au implicat grupului PES, de exemplu, care m-au ajutat foarte mult în uh, întocmirea acestui aviz. Nu pot să sprijin decât o parte din uh, amendamente, pentru că aș dori să uh, punem accentul pe uh, scenariul 1. Nu e bine pentru uh, următoarele rapoarte pe care le uh, vom pregăti. Dacă luăm această uh, decizie astăzi, nu vreau să-i dezavantajăm pentru, pe, pe colegii care au uh, întocmit celelalte două avize. Mă bucur de contribuțiile dumneavoastră. Prin amendamentele dumneavoastră, avizul uh, a fost consolidat și uh, Aș dori să mulțumesc și vecinei mele de prezidiu, pentru că am avut un schimb foarte uh, interesant de opinie. Am avut uh, o colaborare foarte strânsă cu doamna uh, Mihailova și cu reprezentanții uh, biroului său. M-au sprijinit foarte mult pentru acest uh, aviz și aș dori să vă spun că uh, respectul este reciproc. Aș dori să mulțumesc și comisiilor Econ și Coter pentru cooperare. Uh, Aș dori să mulțumesc uh, secretariatului de la Econ, care m-a ajutat, m-a ajutat foarte mult. Andreea, mulțumesc și ție, m-ai ajutat enorm, sper că n-am uitat pe nimeni. Mulțumesc uh, și secretariatului grupului meu. <laughs> e discursul uh, de decernare a premiului Oscar, poate asta așa vi se pare, dar pentru mine este foarte important să mulțumesc tuturor pentru că foarte mulți m-au uh, ajutat, m-au sprijinit. Și aș dori să mulțumesc și expertului meului, meu care uh, reprezintă comunitatea uh, olandeză, Bart von Blas. E extrem de modest, dar uh, a făcut uh, totul ca să mă sprijine. Am uh, petrecut uh, momente foarte plăcute împreună. Dacă nu ar fi susținut, nu am fi putut obține acest aviz. V-ați depășit puțin timpul alocat, dar acum, cu mare plăcere, dau, comi dau cuvântul Comisiei președintei Comisiei pentru Dezvoltare Regională, doamnei Mihailova, și aș dori să profit de ocazie pentru a mulțumi călduros pentru cooperare acestei comisii. Uh, am cooperat excelent cu această comisie în acest mandat, o cooperare intensă, fructuoasă și rezultatele s-au văzut și pe teren și mulțumesc că uh, cu mare plăcere vă dau cuvântul. Thank you, Ms. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comitetului Regiunilor, mulțumesc în primul rând pentru invitația de a participa astăzi Um, la această dezbatere și să vă prezint punctul de vedere al Comisiei Regii în uh, legătură cu um, um, această um, analiză anuală a creșterii și semestrul european. Parlamentul și-a adoptat anul trecut avizul în legătură cu analiza anuală a creșterii, în care uh, a subliniat faptul că trebuie să sprijinim uh, investițiile de calitate, reformele uh, și investițiile în calitatea politicilor și stabilitatea macrofinanciară și finanțele publice sănătoase. Rezoluția cere Uniunii Europene și statelor membre să acționeze hotărât și coordonat pentru o creștere durabilă și inclusivă. Sublinează faptul că statele membre trebuie să-și sporească productivitatea prin investiții eficiente, cum ar fi um, creșterea prin investițiile în proiectele de uh, infrastructură, respectând obiectivele de dezvoltare ale ONU pentru a stimula creșterea economică. Creșterea productivității înseamnă investiții în uh, calificări, în inovare, în digitalizare, în cercetare și dezvoltare, în mobilitate durabilă și infrastructură, conform obiectivelor strategiei UE 2020 care poate să, pot să fie atinse prin, atinse prin fondurile de coeziune în uh, sinergie cu alte programe și instrumente. Această creștere și uh, politică inclusivă trebuie să fie un obiectiv al reformelor din statele membre și regiuni. Comisia pentru Dezvoltare Regională, prin avizul său, pentru care sunt raportoare, subliniază faptul că dacă ne concentrăm mai mult pe investițiile din politica de coeziune și prin complementaritatea cu alte programe, putem atinge obiectivele. E nevoie și de investiții public-private. Comisia și statele membre trebuie să coopereze mai mult și să ia măsuri pentru a atrage investiții publice și private, parteneriatele public-privat, uh, pentru um, a maximiza valoarea adăugată a finanțărilor din politica um, de coeziune și în complementaritate cu alte instrumente. Ne bucurăm de propunerile privind CFM-ul după 2020 și de faptul că există o legătură mai strânsă între politica de coeziune și procesul semestrului european pentru a, a ajunge la o creștere inteligentă și inclusivă și durabilă. Ne bucurăm de asemenea că semestrul european se concentrează mai mult pe nevoile de investiții prin anexa privind investițiile la rapoartele pe țară pentru a identifica nevoile de investiții legate de fondurile din politica de coeziune o mai mare simplificare și mai multă flexibilitate în finanțarea europeană și în instrumentele europene sunt necesare pentru ca fondurile pentru uh, proiectele de investiții strategice să fie cât mai simplu de accesat. În încheiere doresc să subliniez importanța unor reforme uh, durabile la toate nivelurile, inclusiv la nivel regional și local, pentru a îmbunătăți mediul de investiții general pentru creștere și mă aștept că la viitoarele negocieri dintre Consiliu și Parlamentul European privind uh, regulamentul privind prevederile comune să se consolideze principiul parteneriatului mm, așa cum a spus și raportorul, și guvernanța multinivel trebuie să existe din semestrul european până la politicile de investiții și până la obținerea de um, o valoare europeană, valoare adăugată europeană. Principiul guvernanței multinivel va asigura participarea activă a autorităților locale și regionale în punerea în aplicare a recomandărilor specifice pe țări, în procesul de investiții și în reformele structurale. În fine, Aș dori să confirm faptul că cooperarea noastră cu Comitetul Regiunilor în uh, acest mandat al Parlamentului European a fost una foarte fructuoasă și s-a derulat foarte bine. Chiar azi am avut uh, o întâlnire interesantă cu membrii Comisiei COTER și sperăm că această cooperare va continua după alegerile europene. Vă mulțumesc încă o dată pentru buna cooperare și pentru oportunitatea uh, de a ne prezenta avizul. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame la Vă mulțumesc și acum deschid dezbaterea generală. Am o solicitare de luare de cuvânt din partea colegului Fluego, căruia îi dau cuvântul imediat. Mai dorește cineva să-și ia cuvântul? Să ia cuvântul? Dacă da, vă rog să-mi faceți semn. Domnule Fluego, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, Aș dori să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a participa la dezbatere și um, doresc uh, să-l felicit pe raportor. Acest uh, aviz transmite un mesaj clar Comisiei și statelor membre, precum și Parlamentului European uh, în mandatul actual și cel viitor. De ce spun acest lucru? Eu sunt prefect în Istria, uh, regiunea cea mai dezvoltată din Croația astăzi. Istria, într-adevăr, um, are o situație mai bună decât restul Croației uh, um, din multe puncte de vedere. PIB-ul uh, pe cap de locuitor Um, e mai mare, situația demografică e mai bună și avem o serie întreagă de proiecte în cadrul politicii de coeziune. Dar e important să spunem că din cauza diferențelor pe care le vedem în viața de zi cu zi și din cauza structurii economiei noastre, nu putem să facem legătura între principalele instrumente de investiții ale UE și recomandările pe care le primim la Zagreb Um, în cadrul semestrului european uh, și care sunt pentru întreaga Croație. De aceea suntem pentru un model descentralizat în um, finanțările din fondurile europene și regiunea Istria, ca și toate regiunile din Europa, nu trebuie să um, se confrunte cu limitele strategiilor naționale care s-ar putea să nu fie relevante pentru noi sau chiar uh, să fie opuse nevoilor regiunii noastre dacă în viitorul uh, cadru financiar multianual uh, se va face legătură între această uh, politică și semestrul european, pur și simplu ne vom pierde potențialul de dezvoltare. Mm, de aceea sprijin acest aviz și sprijin și invitația raportul lui Youngman ca autoritățile regionale să fie mai mult incluse în crearea cadrelor strategice și în pregătirea strategiilor de reforme pentru a permite regiunilor să se dezvolte, dar și din cauza faptului că noi avem acest sentiment de responsabilitate colectivă la toate nivelurile pentru a face reformele necesare în toate statele membre. Mulțumesc. Are cuvântul acum colegul Gaetano Armao. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, doresc să iau uh, cuvântul în legătură cu uh, un element din regiunea mea, Sicilia, dar și în alte regiuni din sudul Italiei. Ei bine, în această parte a țării mele, care e cea mai săracă din Italia, ne confruntăm Um, așa cum a arătat și Siemens, un institut de cercetare din Sud și cum arată și bugetul public teritorial, în 2018 investițiile publice de stat au scăzut, în timp ce cresc investițiile europene, din fonduri europene. Cred că este important să subliniem faptul că trebuie să există o adiționalitate în uh, anumite țări, printre care Italia, sudul Italiei, Uh, Italia aplică în Sud un uh, criteriu de înlocuire. Deci, um, Uniunea Europeană trebuie să facă controle pentru ca fondurile europene să nu înlocuiască pur și simplu finanțările de la nivel național. Chiar uh, statul italian spune că cheltuielile pentru investiții din bugetul Italiei a fost s-a redus în uh, ultimii ani. În schimb, în nordul Italiei investițiile uh, statului italian cresc. Deci, uh, legiuitorul italian a trebuit să fixeze prin lege un prag sub care nu poate să scadă investițiile în Sud pentru că um, există o asimetrie între populație și investițiile statului. Deci e important ca să se, să se garanteze criteriul adiționalității în sudul Italiei. Acesta trebuie să fie un principiu, nu doar cerut de regulamente, dar trebuie să fie și aplicat în practică. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Nu mai cere nimeni cuvântul în dezbaterea generală, deci trecem la examinarea amendamentelor. Amendamentul 1 al raportorului care înlocuiește amendamentul 1 inițial. Cine este pentru? Albert are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Raportorul uh, pe drept cuvânt spune că comisia noastră ECON va veni cu o propunere, un aviz cu privire la documentul de reflecție. Însă, întocmirea acestui aviz nu include și amendamentul pe care grupul PS a încercat să l includă la punctul 7 al avizului raportorului înainte de această după masă și deci pentru a adopta uh, această parte din amendamentul PES pe care raportorul l-a refuzat ar fi Uh, uh, util, pentru că Econ, în acest aviz, uh, ar putea să țină cont de sugestiile noastre. Mai mult, dacă vă uitați la uh, punctul respins de raportorul în amendamentul său, e vorba de un model uh, economic pe termen lung și titlul acestui aviz este alinierea reformelor structurale la investiții. Cu alte cuvinte, propunem un punct de vedere care e de altfel și titlul avizului pe care îl votăm în această după masă. Și o ultimă observație, domnule președinte. Chiar Parlamentul European, în 26 martie, și aici nu vorbesc despre Comisie, vorbesc despre Parlamentul European, a adoptat în propria sa declarație câteva propuneri care includ și amendamentul pe care încercăm să-l adoptăm în această după masă. Și din aceste motive enunțate mai sus, vă propun să respingem amendamentul uh, raportorului și să adoptăm amendamentul propus de către grupul PES. Colegul René de Her are cuvântul acum. Wel, voorzitter. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Uh, față de cele spuse de către colegul Bor, delegația olandeză consideră că este foarte important ca avizul pregătit de către uh, Comitetul Regiunilor să permită mai multă flexibilitate. Uh, dacă vrem să avem mai multe uh, scenarii, atunci ar trebui cel puțin să, ne aștept, să, să așteptăm până când acest aviz este adoptat. Și de aceea uh, um, delegația olandeză ar dori să votăm pentru. Raportorul. Înțeleg poziția domnului Bor, dar sincer, e timpuriu acum să luăm uh, o decizie. Nu că nu sunt de acord cu cele spuse pe el, de el pe fond, dar nu cred că ar fi înțelept și nu ar fi nici foarte elegant față de colegi, să avem uh, acum acest amendament 1. Cred că, de fapt, nu suntem uh, în dezacord pe chestiunile de conținut, ci uh, avem o neînțelegere cu privire la calendar. Mulțumesc! Mulțumim! N-a mai cerut nimeni să ia cuvântul, atunci vă propun să trecem la vot. Deci, amendamentul raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Cred că va trebui să votăm electronic. Le vote est clôturé. S-a închis votul. Amendamentul se adoptă. Acum ajungem la amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Înainte de a trece la votul final, aș dori să rectific o greșeală. Nu i-am dat cuvântul doamnei președinte să reacționeze la dezbaterea generală, deci, iată, îi dau acum cuvântul. Pentru a îndrepta această greșeală din partea mea, pentru care încă o dată îmi cer scuze. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea să am o reacție. Sunt uh, de fapt, într totul de acord cu punctele de vedere care pot fi sprijinite. Cred că această solicitare a președinției române de a primi avizul din partea Comitetului Regiunilor este extrem de importantă. Pentru că acum se face auzită vocea Comitetului Regiunilor iar Consiliul va fi pregătit pentru negocierile viitoare cu Parlamentul pe toate dosarele legate de uh, investițiile viitoare în Europa. Și, în acest sens, Consiliul va avea la dispoziție avizul Comitetului Regiunilor. Împărtășesc întru totul uh, poziția raportorului exprimată în aviz și cred că, într-adevăr, este momentul potrivit să avem un astfel de aviz din partea Comitetului Regiunilor. Cred că cu toții trebuie să dăm dovadă de deschidere, de flexibilitate, să acceptăm uh, provocările și schimbările cu care ne confruntăm zilnic, să ne pregătim pentru noi modele de investiții pe teritoriul europene, dar și să păstrăm uh, experiențele uh, de, pozitive de până acum, iar Comitetul Regiunilor este organismul care vine cu vocea realității, a, exper- a experienței, cu vocea de pe teren. Avem bune practici, avem experiență prețioasă și ă, toate, ă, toată această experiență poate să fie pusă în slujba procesului de reformă pe care uh, ă, ne dorim cu toții. Deci, încă o dată, felicitări pentru activitatea dumneavoastră și sper ca plenara să Uh, sprijine votul, uh, deci prin vot uh, avizul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum ajungem la votul final. Votăm avizul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acest aviz se adoptă cu unanimitate de voturi. Felicitări raportorului. Și mulțumim pentru cooperare. Bye. Chers collègues, nous... Dragi colegi, continuăm lucrările noastre cu o dezbatere, drumul către un viitor buget al UE care să corespundă ambițiilor noastre. Evident, e un, o abordare foarte subiectivă, ce înseamnă un buget care să corespundă și ce înseamnă ambiții. Dar tocmai de asta vom discuta timp de o oră și jumătate și îmi face o mare plăcere să urez bun venit la această dezbatere domnului Jean Atui, președintele Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European. Domnule președinte, aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră pentru a participa la dezbaterea cu privire la viitorul uh, cadrului financiar multianual. Viitorul cadru financiar va trebui să reflecte nivelul de ambiție, dar și de coeziune între statele membre, și aceasta pentru viitorul Uniunii Europene și al cetățenilor. Cetățenii trebuie să poată să-și spună că, iată, grație UE, copiii mei uh, trăiesc uh, mai bine decât mine. CFM-ul a scăzut, actual a scăzut față de cadrul uh, anterior și cu Brexit-ul avem o nouă diminuare posibilă în condițiile în care avem nevoie de mai multă Europa. Și deci aceste mijloace financiare nu numai că nu rămân la același nivel, din contră riscă și să scadă. Toate studiile arată că diferențele de salarizare au crescut în Europa și deci bugetul Europei trebuie să acorde un sprijin uh, sporit europenilor care au nevoie, indiferent de regiunea din care provin. Fără coeziune economică, socială și teritorială, nu putem vorbi despre o adevărată Uniune Europeană. Bugetul trebuie să sprijine dezvoltarea regională și uh, aceasta este menirea Alianței pentru Coeziune care uh, beneficiază de 12.000 de uh, semnături de sprijin, de sprijin deci, care reprezintă foarte multe co co colectivități teritoriale, organizații și instituții. Și când spun uh, sprijin, mă gândesc la buget, dar și la regulile bugetare care trebuie să fie adaptate pentru a face posibile investițiile locale și regionale de care au nevoie europenii. Domnule președinte, cu votul cu privire la cadrul financiar multianual, atât la Parlamentul European cât și la Comitetul Regiunilor, ă, constatăm că avem de a face o viziune diferită între ă, aleșii Europei și cei ai regiunilor și orașelor în ce privește viitorul buget european. Investițiile de viitor Uh, sunt în centrul preocupărilor, mai ales cu uh, propunerea comitetului nostru pentru o reorientare a PAC cu o politică de coeziune uh, puternică și asta pentru toate regiunile Europei. Europei, cu accentul pus pe programul de cercetare și ancorarea în regiuni și cu triplarea bugetului pentru programul Erasmus. Din păcate, această convergență nu este împărtășită și de Consiliul Uniunii Europene, care a amânat deja încheierea acordului pentru viitorul uh, mandat Uh, parlamentar. Având în vedere această situație dificilă, aș dori să știm uh, cum, uh, care sunt compromisurile posibile. Timpul ne presează. În aceste vremuri tulburi, Uniunea Europeană ar transmite un mesaj negativ dacă nu a reușit să ajungă la un acord înainte de finele anului, pentru a evita un an fără investiții, așa cum a fost deja anul 2014. Cu tărie am uh, reamintit uh, cu uh, ocazia summitului orașelor din România, am spus că e urgent să încheiem acordul, dar nu orice fel de acord. Avem nevoie de un acord bun pentru europeni. Domnule președinte, cu mare plăcere vă dau cuvântul. Monsieur le Président, Domnule președinte, domnilor și domnilor. European de regiuni. Domnule președinte, doamne și domnilor, stimați membri ai Comitetului Regiunilor, dați-mi voie să vă spun că îmi face mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră ca să vorbim despre ceea ce ar putea fi viitorul nostru cadru financiar multianual. Țin să salut în uh, voi toți reprezentanții regiunilor cu diversitatea lor și diversitatea statelor europene. Dumneavoastră sunteți cei care sunteți în contact cu realitățile europene și care știți care sunt preocupările și așteptările cetățenilor europeni. când uh, mă îndoiesc câteodată despre capacitatea Uniunii Europene de a comunica direct cu cetățenii, totuși îmi spun că dumneavoastră sunteți cei care dată fiind apropierea dumneavoastră de cetățeni și de teritoriile noastre, noastre sunteți cei care cel mai bine uh, știți să dați ascultare așteptărilor lor și să transmite și mesajele din partea noastră și din partea lor. Și sigur, da, ne confruntăm în Uniunea Europeană cu dificultăți de comunicare cu cetățenii noștri și vreau să vă spun că relațiile între Comisia pentru Bugete a Parlamentului European și comisia dumneavoastră <clears throat> eh, care se ocupă cu coeziunea teritorială și cu bugetul. Deci relațiile între noi sunt excelente. Și am făcut o muncă comună de luni și luni de zile și nu pot decât să vă încurajez. Să încurajez pe președinta Comisiei Coter, CEOR, pe doamna Budinou, Uh, să sublinieze că orientările asumate de Comisia pentru Bugete sunt convergente cu preocupările Comisiei Coter, condusă de doamna Budinou. Eu sunt președinte al Comisiei pentru Bugete și adevărat, domnule președinte al CEORE, că bugetul Uniunii Europene e unul modest. 1% da, din produsul intern brut. Dacă comparăm cu bugetul diverselor state membre, vorbim de 40-45% din PIB, deci bugetul european, iată, e doar 1%. Ce facem noi cu acest buget? De-abia mai, un pic mai mult de două treimi uh, sunt alocate politici agricole comune și fondurile pentru politica de coeziune. Deci vedeți ce importanță au teritoriile și regiunile în cadrul acestui buget. Și cum e finanțat acest buget? E finanțat prin resurse proprii, produsul taxelor vamale de la frontierele Uniunii Europene. La Uniunea Europeană are ca vocație de a semna tratate de liber schimb, deci taxele vamale uh, devin din ce în ce mai uh, restrânse pe măsură ce se uh, încheie aceste acorduri. Țările uh, țin din aceste taxe 20% și rămâne pentru bugetul european puțin mai mult de 10% și 90% provin de la statele membre. Deci uh, fiecare în funcție de relativa lor bogăție. Și atunci, pentru că se spune că politica agricolă comună și fondurile din politica de coeziune se întorc la statele membre, atunci în fiecare an avem o comparație între ceea ce, cu ce contribuie fiecare stat la bugetul european și uh, care este profitul fiecărui stat de pe urma bugetului european. Și sunt două tipuri de detalii. Mă rog, sunt unii care plătesc mai mult decât primesc și ceilalți care, din contră, primesc mai mult decât plătesc. Și foarte rapid se ajunge la un grad zero al solidarității din toate acestea. Și atunci, ca să ieșim din tirania asta că unii vor să uh, capete cât uh, dau, atunci suntem în căutarea unor resurse proprii. Deci ar fi noi impozite, de fapt, care să fie afectate direct uh, la bugetul Uniunii Europene. Asta n-ar însemna neapărat că s-ar spori propriile resurse, deci suma globală a bugetului, pentru că e vorba de noi impozite, Trebuie să știm că contribuabilii europeni nu trebuie să plătească mai multe taxe și impozite. Deci dacă e să vorbim de resurse proprii afectate direct prin impozit uh, către bugetul Uniunii Europene, atunci trebuie să existe o contrapartidă și anume impozitele percepute la nivel național pentru bugetul statelor sau teritoriilor să se reducă în mod corespunzător. Oricum, avantajul reprezentat de resurse proprii noi e că s-ar reduce contribuția statelor membre și atunci n-am mai, nu ne-am mai aflat sub tirania asta că fiecare stat vrea să uh, capete înapoi uh, cât a dat. Fie că e vorba de taxa pe tranzacțiile financiare ca sursă de impozit suplimentar, taxa pe carbon la frontierele externe sau taxa taxă asupra deșeurilor sau o cotă parte ce ține de impozitul asupra beneficiilor realizate de societățile comerciale, știind că 28 de state membre înseamnă 28 de sume diferite și fiecare legislație națională are tot felul de excepții, de scutiri de taxe, de reduceri, care complică foarte mult situația, deci ar trebui să existe o convergență între legislații ca să avem o sumă uh, bugetară și impozitată unică, dar oricum ar fi doar o cotă din uh, produsul uh, impozitului asupra veniturilor societăților comerciale. Doar o, o, o fracțiune a revenit bugetului european. Noi am făcut o legătură foarte directă între contribuția noastră propriu-zisă la cadrul financiar multianual și uh, crearea de noi resurse proprii. Asta pentru a reduce impactul acestei tiranii despre care tot vorbeam, a contribuției fiecăruia și a beneficiului fiecăruia și acestea fiind spuse, exercițiul pe care îl facem noi este unul complicat, pentru că, la fel ca dumneavoastră, am luat cunoștință de contribuția Comisiei Europene, care a fost făcută publică în luna mai 2018 Așteptam progrese semnificative. Președintele Juncker, la, cu ocazia discursului privitor la starea Uniunii de la finalul anului 2017, <clears throat> vorbise despre 1,2% din PIB. Și ce le a propus Comisia, până la urmă, reprezintă 1,11%. Cu, chiar cu un mic artificiu acolo, pentru că Comisia a inclus în bugetul Uniunii Europene Fondul European pentru Apărare, care uh, Uh, până atunci era inexistent. Deci dacă uh, scădem uh, adăugarea asta, vorbim de 1,08%, nici măcar 1,11, nici 1,20%. Și Parlamentul a considerat că asta nu corespunde solicitării sale, că noi am fixat la 1,3 viitorul buget cadrul financiar multianual 2021-2027 și mm, trebuie să ne gândim că totul se va complica din cauza posibilului Brexit. Am spus posibil, posibil Brexit, posibilă ieșirea Regatului Unit, pentru că Până acum câteva săptămâni ne gândeam că Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană, dar iată că, după cum văd că merg negocierile, nu știu, poate vom ști mai mult de seară sau peste câteva ore, dar oricum, s-ar putea produce o prelungire și atunci se va pune întrebarea cât va dura această prelungire pentru bugetul 2019 se prevăzuse că nu vor exista credite după 31, după data de 31 martie pentru parlamentarii britanici și colaboratorii lor. Și că de acum Comisia va trebui să pregătească un buget rectificativ pentru o perioadă care pentru moment e necunoscută. Și în acest nou cadru financiar vor trebui uh, integrate noi preocupări, că lumea s-a schimbat, globalizarea înseamnă că avem provocări fără precedent în materie de securitate, apărare, migrație, digitalul, economia digitală. Spuneți-mi și mie un, uh, un jucător uriaș uh, din domeniul digital din Uniunea Europeană. Nu avem niciunul, toți sunt din America sau din China. Și europenii sunt atât de subtili că au reușit să aibă sisteme fiscale care permit uh, firmelor acestora uriașe nici să nu plătească impozite în Europa. Vedem că în acest domeniu, dacă vrem să fim eficienți, trebuie să fim eficienți la nivel european, cum am făcut-o cu Regulamentul General de Protecție a Datelor Digitale, datele personale. Sau, în fine, un dispozitiv pentru a conserva drepturile de autor, copyright-ul, uh, drepturile vecinate și doar Europa poate face, face asta. Și deci viitorul cadru financiar multianual face eforturi cu mijloace, spun eu, uh, care nu sunt la înălțimea eforturilor. Așadar, ne-am votat uh, propria viziune asupra acestui cadru financiar 2021-2027 cu volum global de 1,3%, ținând cont de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Da, poate mai vorbim despre asta. Și uh, am spus în principiu că fondurile pentru politica agricolă comună nu trebuie să fie reduse. Și de asemenea am spus că creditele pentru politica de coeziune trebuie să rămână la nivelul actual. Pe când în versiunea comisiei uh, se prevăd uh, reduceri și am spus că creditele pentru Erasmus trebuie uh, triplate, creditele pentru cercetare trebuie și ele să crească uh, peste nivelul actual pentru că cercetarea mm, pe ea se bazează în viitorul nostru și apoi uh, unde am avut probleme a fost că dacă am pregătit acest cadru financiar multianual și n-am răspuns la întrebarea despre ce Europa vorbim, ce așteptăm de la Europa, Vrem să fie o putere mondială? Cine poate crede că va fi așa ceva cu un buget de 1,3 redistribuit uh, pentru două treimi din el statelor membre? Deci, na, nu ne-am pus întrebarea asta fundamentală. Poate o veți spune la nivel local, teritorial, că dumneavoastră prezentați uh, diversitatea teritoriilor Uniunii Europene. Cât despre bugetul acesta, vă voi mai spune că va fi greu să facem progrese cu el dacă consecința ar fi creșterea cheltuielor publice în general în Europa. Aici cred că adevărata întrebare ar fi cum identificăm noi bunurile comune europene, adică deci acțiuni pentru uh, domeniul public, care astăzi sunt întreprinse de statele membre, dar din cauza globalizării nu, nu mai sunt atât de eficiente cum ar trebui să fie. Și atunci, în ce privește securitatea, apărarea, migrația, protecția climei, mediului, tot ceea ce înseamnă digitalul, întrebarea e, nivelul național mai este capabil să funcționeze. Și deci dacă credem că am acționat mai eficient pe plan european decât pe plan național, atunci poate a venit momentul să ne gândim la niște credite care nu mai au eficiența cerută și atunci creditele astea ar putea să nu mai figureze în bugetul național și să apară în bugetul european. Asta este mecanismul care funcționează în teritorii când Uh, invităm uh, comunele, mă rog, uh, orașele să se grupeze și să-și transfere anumite competențe și cu resursele corespunzătoare acestor grupări. Dar cred că totuși a sosit momentul să facem o dezbatere pe tema asta. Bugetul european, dacă vrem ca Europa să fie o putere mondială, atunci și ținând cont de situația geopolitică, Multilateralismul, într-adevăr, uh, uh, este pus sub semnul întrebării. Statele Unite ale Americii, China, Rusia, India și poate mâine Brazilia vor avea tendința de a-și impune punctul de vedere. Dacă europenii nu sunt uniți, riscăm să avem de suferit de pe urma influenței, dacă nu a dominanței acestei, uh, acestor uh, țări în uh, domeniul finanțelor, domeniul digital și așa mai departe. Deci, trebuie să regândim Europa, Europa care să răspundă nevoii de a ne pregăti viitorul, viitorul copiilor noștri, Europa care să ne protejeze, care să-și afirme ambiția de a fi o putere mondială, a cărei forță este cu siguranță în teritoriile și regiunile sale. Iată, domnule președinte, domnilor și domnilor, câteva considerații de ordin general pe care doream să vi le transmit pentru a face o bilanțul situației. Încă o dată repet, legătura dintre uh, Comitetul Regiunilor și Comisia sa pentru Teritorii și Bugete și Comisia pentru Bugete din Parlamentul European uh, este o relație de încredere, de cooperare și vă mulțumesc pentru acest lucru, pentru că contribuțiile dumneavoastră sunt foarte utile nouă, așa cum s-a întâmplat în ultimele luni, în ultimii ani de, din 2016 încoace, de când avem uh, relații strânse între co-raportorii care au pregătit poziția Parlamentului în legătură cu viitorul cadru um, financiar multianual și dumneavoastră. Doresc să vă mulțumesc și uh, Sper că această relație de încredere între Comitetul Regiunilor și Parlament se va consolida și mai mult în interesul europenilor și al Uniunii Europene. Euh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea dumneavoastră, o excelentă introducere pentru dezbaterea noastră. Mulțumesc pentru ceea ce ați spus în legătură cu importanța colectivităților teritoriale în structura europeană și mulțumesc pentru ceea ce ați spus în legătură cu cooperarea între Parlament și Comitetul Regiunilor. Acum dau cuvântul doamnei Isabel Budino, președinta comisiei noastre COTER. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și lui uh, Jean Artui, președintele Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European, pentru cuvintele sale în legătură cu excelenta noastră colaborare voi uh, reveni la aceasta. Într-adevăr, ea a fost foarte fructuoasă. Stimați colegi din Comitetul Regiunilor, aș dori și eu uh, să mă exprim, să fiu optimistă, așa cum este titlul acestei dezbateri, pe drumul către un viitor buget care să corespundă ambițiilor noastre. Dar nu suntem încă pe această cale. Acest buget, din păcate, știm asta, nu va uh, corespunde ambițiilor pe care le avem noi, Comitetul Regiunilor, și pe care le are și Parlamentul European pentru Europa. În legătură cu bugetul, Comitetul Regiunilor s-a pronunțat de mai multe ori, mai ales prin trei rapoarte pe care le-am adoptat în ultimele luni, cel în legătură cu resursele proprii, pe, de care m-am ocupat, și nu voi reveni la acesta pentru că domnul Joachim a vorbit foarte bine despre acest subiect, raportul lui Mare Varec Vosniak în legătură cu documentul de reflexie privind viitorul finanțelor europene și cel al lui Nicola de Bruslavici în legătură cu cadrul financiar multianual care din păcate nu poate fi alături de noi astăzi. Pe scurt, amintesc că Comitetul Regiunilor dorește, bineînțeles, ca, și, ca și Parlamentul European, ca contribuția statelor membre să ajungă la 1,3% din PIB, dar, așa cum s-a spus, va fi, vor fi din nou în jur de 1, ceva la sută, chiar dacă 1,08 nu e chiar nimic. Rămâne de văzut, oricum propunerea Comisiei de obicei este revizuită uh, și scade după discuțiile din Consiliu. Nu ar fi acest, atât de dramatic uh, acest lucru dacă această parte a bugetului bugetul european nu ar depun, depinde în proporție de 80% de guvernele naționale și avem guverne care sunt schizofrene, spun că doresc mai multă Europa, mai multă integrare, mai multă ambiție și în același timp refuză să plătească în consecință și uh, trăiesc această tire, tiranie a, uh, de a primi banii înapoi. În 1988, uh, contribuțiile statelor membre erau doar 11% din finanțarea Uniunii Europene. Atunci, cu siguranță, negocierile erau mai puțin lungi și dificile. Putem obține marjă de manevre cu noile resurse proprii și am putea astfel să ne proiectăm pe termen lung pentru a fi actori ai viitorului nostru, pentru a nu suferi de pe urmă unui viitor care se va decide în alte părți ale lumii cu state continente uh, care doresc să ne ia locul. Bineînțeles, Comitetul Regiunilor uh, sprijină ipotezele de resurse proprii. Există diverse posibilități, taxarea GAFA, uh, tranzacțiilor financiare, ale emisiilor de dioxid de carbon sau plasticul, chiar dacă de puțin reticenți în legătură cu o taxă asupra unor produse pe care nu ar mai trebui să le producem. Noi, autorităților locale, trebuie să amintim faptul că trebuie să ajungem rapid la un acord în legătură cu viitorul CFM pentru a garanta adoptarea programelor Uniunii la timp și pentru a evita Uh, să ne trezim în pană de fonduri structurale cu consecințe dramatice pentru uh, cei care pun, au proiecte în teritorii. Mm, Parlamentul și statele uh, avansează pe regulamente, dar în legătură cu uh, bugetul general nu se avansează și acest lucru pe noi ne lasă într-o incertitudine totală. Am auzit că în momentul de față nu mișcă nimic înainte de președinția germană, adică a doua jumătate a anului 2020, ceea ce e foarte târziu. Uh, Consiliul a adoptat acorduri parțiale în legătură cu propunerile legislative, de exemplu pentru mecanismul pentru interconectarea Europei, programul Erasmus, programul pentru Europa Digitală, Europa Creativă, apărare, solidaritate. Mă opresc aici cu lista, dar mai sunt și altele, dar Până la urmă, e vorba de bugetul în sine, care, de care va depinde finanțarea politicilor noastre. Și aici așteptăm încă și suntem preocupați de modul în care au loc negocierile în Consiliu. Am avut președinția austriacă și azi președinția română, care au făcut tot ce le stătea în putere pentru a face negocierile transparente, au creat un cadru pentru așa numitele parcele de negociere. Președinția română a făcut foarte multe eforturi, dar din păcate, Parlamentul și, în consecință, cetățenii sunt lăsați în afara deciziilor luate. Mă tem că aceste negocieri revin la principiul de a primi înapoi banii pe care le-au dat statele. Dacă ajungem la 1% din PIB pentru a ne consolida poziția în lume, sincer, Uh, asta o să facă Statele Unite și China să râdă. Noi, în Comitetul Regiunilor, suntem împotriva scăderii bugetului politicii de coeziune, împotriva scăderii, uh, scăderii bugetului pentru agricultură și lumea rurală. Nu putem Uniunea să se desolidarizeze de teritorii și să favorizeze din ce în ce mai mult instrumentele financiare în detrimentul subvențiilor care contribuie la accentuarea disparităților și fracturilor teritoriale și a inegalităților geografice. Trebuie să luptăm pentru o politică de coeziune europeană justă și eficace în punerea sa în aplicare, care nu trebuie să lase pe nimeni și niciun teritoriu pe din afară. Credibilitatea proiectului european depinde de acest lucru când spun noi, mă refer și la Parlamentul European, pentru că și eu doresc să mulțumesc duros domnului deputat Jean Arthui și raportorilor, Isabel Toma, Ian Albrecht, um, Gerard Depre și Janusz Lewandowski, cei care uh, au colaborat cu noi din Comisia de Bugete E pentru prima dată când instituțiile noastre au cooperat atât de bine. Doar pentru politica de coeziune, peste 560 de amendamente ale Parlamentului European au avut la bază amendamente care corespundeau amendamentele noastre de aici. Te putem fi mândri de acest bilanț al cooperării între cele două instituții ale noastre. Am spus-o deja și când am discutat cu președinta Comisiei Regii, uh, și am avut în această dimineață reuniune pentru a pune bazele cooperării viitoare după ce va fi ales noul Parlament să continuăm această cooperare. Este dialogul, colaborarea și solidaritatea între instituțiile noastre și teritoriile pe care le reprezentăm de care au nevoie cetățenii și are nevoie Europa. Astfel putem plasa procesul legislativ în logica legăturii sale cu dinamicile locale, cu specificitățile teritoriale, deci cu viața de zi cu zi a cetățenilor. În încheiere, repet, politica de coeziune nu e o veche politică clasică, este o politică de investiții în interesul tuturor, care se bazează pe o guvernanță locală de calitate și pe inteligența din teritorii. Ambiția noastră este să facem o lume, lume mai bună din structurile noastre locale și regionale, care sunt în linia întâi pentru a inova, pentru a realiza noi infrastructuri, pentru a crea locuri de muncă mai bune, un mediu mai bun, deci pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, pentru a-i apăra de evenimentele climatice, economice și sociale care riscă să-i fragilizeze fără o Uniune Europeană puternică. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Înainte de a deschide dezbaterea, doresc să dau din nou cuvântul domnului președinte Arciui. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să completez intervenția mea anterioară și mai ales să răspund la observațiile doamnei uh, Budino. Uh, cu privire la viitorul CFM. Avem uh, cadrul respectiv, care pentru fiecare program uh, prevede volumele creditelor. Cadrul acesta e la cheremul Consiliului care deliberează cu unanimitate de voturi. Iar în ce privește volumul creditelor, puterea Parlamentului se limitează la dreptul de a spune da sau nu. Dar nu avem posibilitatea de a lua un alt timp de poziție. Pentru ca creditele prevăzute pentru fiecare linie bugetară și pentru prima dată în documentul pe care Parlamentul l-a adoptat, am asumat riscul de a uh, înscrie creditele, tocmai pentru a încerca să exercităm presiune asupra Consiliului. Uh, nu au mai procedat așa până acum, dar pentru ca creditele respective, odată înscrise în cadrul financiar multianual, aj- să ajungă la fața locului, trebuie să fie canalele respective și canalele sunt reprezentate de programe. Programele sunt regulamente, iar regulamentele sunt ad- adoptate în codecizie între Consiliu și Parlament. Ceea ce ne îngrijorează la Parlament e că o serie de guverne fac o condiție din a-și da acordul cu privire la CFM, la cadrul financiar multianual, de respectarea unei dispoziții legate de un program, de exemplu. Ori cadrul financiar multianual se adoptă cu unanimitate de voturi. Și deci, dacă Consiliul încearcă să anticipeze o parte din uh, pregătirea programelor, rolul Parlamentului în procesul de codecizie riscă să fie afectat negativ. Și deci, uh, ca să ne uh, pregătim, de luni de zile am încercat să exercităm presiunea asupra Consiliului de Afaceri Generale. Consiliul Ecofin tratează problemele bugetare, dar când e vorba despre cadrul financiar multianual, Consiliul uh, Afaceri Generale uh, discută. Nu e vorba de aceiași miniștri. Iar acordul Consiliului trebuie să fie adoptat cu unanimitate de voturi. În urmă cu o lună, împreună cu coraportorii, i-ați menționat chiar dumneavoastră, am fost la București am, avut un, uh, am participat la un consiliu informal pentru a exercita presiune, pentru ca decizia aceasta să fie adoptată fără întârziere, pentru că dacă nu, adoptarea cadrului financiar multianual s-ar putea să intervină târziu în 2019 și poate chiar în 2020. Și dacă programele sunt uh, adoptate cu întârziere, dumneavoastră, pe teren, uh, nu veți putea să le lansați cum trebuie. Îmi amintesc că în 2014, pentru că cadrul financiar fusese adoptat, la finele 2013, a trebuit să dăm înapoi 25 de miliarde de euro. În 2015 la fel. Pe de altă parte însă, Comisia și Consiliul nu erau neapărat nemulțumiți, pentru că se acumulaseră facturi la sfârșitul anului 2013 pe care Comisia nu putea să le achite. Pentru că, sigur, avem pe de o parte angajamentele, dar pe de altă parte avem plățile. Și Astăzi asistăm la un decalaj. Faimoasele resta lichide, angajamente care trebuie lichidate. Deci angajamente care fusese asumate și care nu au fost uh, uh, asumate. Deci e vorba de 295 de miliarde. De două ori mai mult decât bugetul Uniunii Europene. Deci, riscăm ca în 2020 și 2021 să asistăm la același fenomen ca în 2014-2015 uh, să avem uh, această acumulare de facturi, de raluri, fără a avea la dispoziție creditele de plată. Oricum, sper pentru că, iată, nu s-a obținut un acord înainte de alegeri, dar aici vin cu o notă personală. Cine poate să meargă la, la alegeri spunând uh, electoratului, votați pentru cine vreți, bugetul a fost uh, deja hotărât până în 2027. Ați înțeles la ce mă refer, domnule președinte? Deci, iată, vom avea o adevărată dezbatere pentru campania electorală, pentru următoarele alegeri pentru Parlamentul European. Nu știu când va fi adoptat viitorul CFM, Parlamentul uh, și-ar dori ca în uh, iulie să fie adoptat uh, când vom avea o nouă comisie. Deci comisia rămâne în funcție până în 31 uh, octombrie. Mă întreb dacă înainte de 31 octombrie Consiliul își va fi dat acordul. Nu sunt neapărat sigur. Probabil că uh, celălalt comisarul care va urma comisarului Oettinger va trebui să încheie un acord pentru cadrul financiar multianual și pentru programele respective. Am înțeles uh, aluziile dumneavoastră, doamnă Budino, un buget uh, care nu e la înălțimea așteptărilor. Dar dacă ne dorim ca situația să se schimbe, va trebui ca și cetățenii să se preocupe de acest uh, subiect. Pentru că, până la urmă, e o chestiune de care discută șefii de stat și de guverne și uh, dacă vrem să avem un buget uh, mai uh, amplu, atunci dezbaterea cu privire la viitorul Europei, în legătură cu, cu Europa pe care ne-o dorim, în legătură cu așteptările noastre uh, legate de Europa. Acum se critică, se critică Europa, se reproșează Europei că nu face ceea ce statele membre o împiedică să facă, pentru că statele membre n-au cedat nimic și de aceea bugetul nu e decât de 1%. Singura competență exclusivă a Uniunii Europene e politica comercială, politica concurenței, politica monetară, e vorba de statele care fac parte din zona euro, și ă, protecția resurselor haleutice, a peștilor. Nu e o problemă. Poate că va fi o problemă pe viitor, dacă Regatul Unit ne părăsește cu adevărat. pentru zonele de pescuit. Deci, iată uh, în ce situație ne aflăm și insist asupra ei, pentru că dumneavoastră sunteți în contact cu cetățenii, la fața locului, în teritoriu. Și vă rog să încercați să vă asigurați că toate aceste chestiuni care sunt uh, cruciale pentru viitorul Europei, legate de mijloacele financiare pe care le avem la dispoziție pentru a încerca să ne protejim, protejăm, pentru că uh, asta așteptăm de la Europa, să ne ocrotească. Deci e foarte important ca cetățenii să fie conștienți de toate aceste subiecte, pentru că dacă nu, dacă dezbaterea rămâne între statele membre, vedem cum uh, se finalizează, se încheie de fiecare dată. Deci iată care este dorința mea știu că cu toții sunteți uh, uh, capabili uh, să duceți mesajul nostru în teritoriile dumneavoastră, poate că astfel am putea să ne asigurăm că dezbaterea cu privire la viitorul Uniunii Europene progresează și poate vom avea și consecințe pe plan bugetar. Mulțumesc. Începem acum cu dezbaterea. Vom avea o dezbatere în două tranșe dau cuvântul în primul rând raportorilor noștri, două minute fiecare pentru, pentru fiecare raportor, după care îl rog pe domnul președinte să reacționeze din nou și apoi 12 colegi s-au înscris la cuvânt. De fiecare dată, fiecare va primi un minut, nu mai mult. Începem acum cu raportorii. Dau cuvântul doamnei Marini. Si, grazie Presidente, sono stata io relatrice. Mulțumesc, domnule președinte. Da, eu am fost raportare împreună cu colegul Schneider pentru regulamentul privitor la dispozițiile comune, prevederile comune, care s-a bucurat de un vot în unanimitate în favoarea sa în adunarea aceasta. Deci, în aceste două minute fac niște observații foarte scurte care au legătură cu mandatul conferit adunării, poziției noastre exprimat în Parlamentul European și în Consiliu. Președintele Comisiei pentru Buget a spus că diversitatea orașelor și regiunilor constituie un element puternic de identitate și de forță economică și socială a Europei. Noi trebuie să facem în așa fel încât această diversitate să nu devină un element de distanțare structurală între statele europene. Sigur că pentru noi, orașe și regiuni, uh, politica de coeziune și perspectiva politicii de coeziune rămân un element fundamental în cadrul bugetului, nu neapărat <clears throat> în ce privește rolul nostru de guverne locale și regionale, ci pentru că știm că de politica asta depind multe din investițiile strategice, lucruri tangibile pe care le face Europa pentru cetățeni, pentru firme, pentru comunitățile noastre. Ce am făcut noi a fost important și cu Alianța pentru Coeziune. Am apreciat că față de perspectivele inițiale din uh, uh, cadrul financiar multianual, reducerile nu sunt atât de însemnate cum riscau să fie. Am apreciat faptul că Parlamentul European a, uh, mm, și-a exprimat uh, adeziunea la pozițiile noastre, însă aș vrea să ne spună președintele, nu știu, suntem preocupați E mai dificilă cooperarea cu Consiliul? Suntem preocupați și în ce privește bugetul cantitativ, dar și în legătură cu riscul că această politică uh, să fie din nou un acord uh, doar între Bruxelles și capitale. Deci doar cu guvernele naționale. Dar noi ne dorim o politică puternică la nivel local, regional. nu se pune, uh, sub semnul întrebării principiul subsidiarității al parteneriatului în următorul cadru financiar vom avea nevoie de convergență, ea există în dispozițiile comune, convergență și între Parlament și CEUR, ca această politică să rămână una de bază pentru teritorii, pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Merci beaucoup. La parole est Mulțumesc. Are cuvântul colegul nostru Guillaume Cron. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. Eu sunt raportor pentru PAC. Mă bucur de faptul că vă pot spune că comisiile parlamentare DV, ENV și AGRI de la Parlament au uh, preluat o mare parte din propunerile din avizul nostru, în avizele în ROR, în rapoartele lor, și asta, asta și datorită grație avizului Comitetului uh, Regiunilor, cu ocazia a două audieri parlamentare, am uh, cooperat uh, cu raportorii de la comisiile respective de la Parlamentul European și salut această cooperare cu Parlamentul. De mai multe ori m-am întâlnit cu europarlamentarii și am pregătit împreună amendamente de compromis pentru a include și propunerile noastre. Ca și noi, Parlamentul dorește ca bugetul PAC să rămână neschimbat, și limitează posibilitatea de transfer de la pilonul 2 la pilonul 1. Regulamentul cu privire la organizația uh, comună a piețelor a fost adoptat uh, în, două, în proporție de două treimi de Comisia Agri. A pus accentul pe rolul regiunilor în gestiunea PAC, în amendamentele de compromis, în regulamentul care vizează planul strategic adoptat în 2 februarie. În 2 aprilie se corectează vorbitorul. Sprijinul pentru Parlament este foarte important. În momentul în care statele membre uh, doresc o renaționalizare a politicii agricole comune, deocamdată se pare că statele membre Eh, sunt, eh, o poziție de neschimbat. Cu ocazia conferinței la nivel înalt organizat de către președinția română, voi încerca să le uh, fac să se răzgândească, dar uh, e foarte important să ne mobilizăm cu toții pentru a-i uh, convinge pe decidenții noștri politici să implice mai mult regiunile în uh, elaborarea noii PAC indispensabilă pentru viitorul teritoriilor noastre. Îmi pare rău că Comisia Agri nu a dat dovadă de ambiție în ceea ce privește repartizarea mai echitabilă a plăților directe și transferul spre modul de producție durabilă. Încă nu am ajuns uh, la uh, nivelul uh, scontat. Noi ne dorim o pacă solidară care să țină cont de mizele de mediu, sociale și climatice. Eu voi continua să cooperez cu Parlamentul, cu mandatul actual și viitor și cu Consiliul pentru a cere ca sume importante să fie uh, alocate plăților redistribuite și apoi ca obiectivele comune cifrate măzurabile pentru planurile strategicele naționale să figureze în regulament pentru a uh, limita denaturarea concurenței între statele membre și pentru a face față mizelor de climă și de mediu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Colegul nostru, Cristof Clerjo, are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ne aprobăm de final de mandat la Parlamentul European. I-ați reprezentat uh, pe cetățenii din regiunea mea acolo. Aș dori să vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră la Parlamentul European, uh, dar și în viața politică, în Franța și în Europa. Aș dori să vă spun că eu sunt raportor pentru programul Orizont Europa, unul dintre uh, cei care aveau de câștigat pe urma acestei dezbatere. Unii ar dori mai mulți bani pentru acest program. Eu sunt primul. Dacă bugetul ar fi mai uh, vast, m-aș bucura. Dar uh, cu toții susținem două priorități. Uh, menținerea bugetului PAC și uh, a bugetului pentru politica de coeziune. Sigur că putem să îmbunătățim uh, politica de cercetare europeană și dacă aș fi cercetător în realitate virtuală, aș uh, avea două dorințe. Prima ar fi să avem o viziune mai completă în legătură cu ce face Europa pentru cercetare, pentru formarea superioară pentru tineri. Aceste politici sunt uh, fărâmițate, sunt fragmentate, nu avem o viziune de ansamblu. Și mm, dacă aș fi la originea unui proiect ambițios, mi-aș dori să putem Uh, combina în condiții simple și fără ajutoare de stat uh, fondurile de la programul cadru de cercetare și fondurile de, la politica de coeziune și regională, care sunt foarte importante. A, a, ă, pentru a conchide, domnule președinte, ascultându-vă, mă gândeam că poate am putea să avem o altă dezbatere. Ar trebui oare să cheltuim mai mult în Europa sau altfel, diferit în Europa, repartizând altfel cheltuielile între nivelul național și nivelul european. Eu sunt convins că nu ă, investim suficient în domeniul cercetării și dezvoltării, în tineri, ă, pentru a face această tranziție energetică și ecologică și că în următorii 10 ani, care vor fi crucial pentru locul Europei în lume, va trebui să facem un uh, efort de mobilizare și de investiții. Un efort care uh, să meargă mai departe decât o reechilibrare în favoarea nivelului european. Mulțumesc! Marcu Marcul are cuvântul uh, prin președintele nostru. Gentlemen, Really good to continue what Christopher Clercher. Mulțumesc și continui spusele antevorbitorului meu și anume să fim mai radicali în gândire. Care sunt nevoile Europei în acest moment? E vorba de noile cunoștințe, digitalizarea, conectarea, cercetarea. Trebuie să uh, accelerăm procesul inovării în societățile noastre. Asta înseamnă că și cred că vorbesc aici în numele grupului meu PPE, dar și în numele tuturor colegilor mei, spunând că ne bucură că Parlamentul a scos în evidență zonele sale de interes, deci nu trebuie să renunțăm, trebuie să cooperăm mai mult când membrii noștri se întorc acasă, în orașe, în regiuni, vorbesc cu cetățenii, vorbesc cu sectorul industrial, Trebuie să le arătăm uh, exemple concrete, să le arătăm de ce sunt atât de importante anumite investiții în viitor la nivel european. Asta înseamnă să ajungem la nivelul de 1,3% și nu 1, ceva, ceva acela trebuie depășit și răspunderea noastră e să convingem oamenii că Asta este una din cele mai bune investiții pe care le putem face și profitul se va vedea cu, odată cu digitalizarea. Eu sunt raportor pentru Europa Digitală. Deci trebuie să susținem acel nivel la care ați ajuns și multe chestiuni de conținut sunt pe linie cu ce avem noi în propriul nostru aviz. Asta înseamnă mai ales, dacă e să iau un exemplu, că avem nevoie, deci, rețeaua acelor hub-uri, noduri de inovare digitală în Europa, în fiecare regiune, după cum am tot spus, pas cu pas să opereze urmă, la nivel european într-o bună colaborare cu integrarea universităților locale, instituțiilor de cercetare, ă, toți actorii împreună într-un consorțiu să nu opereze separat și să intre în concurență unul cu altul. E un exemplu bun în legătură cu crearea de rețele la nivel european, putem ajunge la o masă critică necesară ca să fim la înălțimea acestor provo- noi provocări uh, în societate și să reușim în întreaga Europa să realizăm obiective de dezvoltare durabilă și responsabilitatea noastră e să arătăm și global lumii întregi că așa se pot face lucrurile. Că, și iată că ne așteaptă foarte mult de muncă și sperăm să ne susțină toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc acum colega noastră, Ulrike Hilo. Vielen Dank! Äh, în calitate de raportor uh, pentru programul uh, următor, programului Erasmus Plus, m-am bucurat de faptul că Parlamentul European, în avizul său, Uh, nu a făcut, uh, nu a avut niciun fel de diferențe de uh, fond față de avizul nostru. Deci atât Parlamentul European cât și Comitetul Regiunilor pledează pentru faptul ca programul care vine după Erasmus Plus să fie un program în continuare foarte important care să permită și formarea profesională. Deci nu numai a studenților, ci și a elevilor și a persoanelor mature. De asemenea, am dorit ca Um, um, elevii și studenții să poată să facă experiențe în uh, alte state europene, indiferent de venitul uh, părinților și ca cererea să se facă uh, în mod cât mai simplificat. O dovadă de curaj a fost și faptul că Parlamentul European a solicitat o triplare a bugetului, a cerut 41 de milioane de euro. Noi nu am fost așa de ambițioși sau atât de curajoși, am cerut 30 de milioane, dar uh, susțin poziția Parlamentului European, 15 sper ca în negocierile viitoare să uh, ajungem uh, la un rezultat satisfăcător, astfel încât cât mai participanți să beneficieze de acest program, în interesul nostru al tuturor, dar mai ales a tinerilor uh, europeni și europene care uh, vor să uh, beneficieze și de o educație uh, superioară de calitate în Europa. Mulțumesc! Mulțumim! Are acum cuvântul Marie-Antoinette Maupertuis. Merci, uh, Monsieur le Président, merci uh, d'être venu. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc că ați venit aici alături de noi. Eu sunt raportare pentru propunerea de regulament a Comisiei privitoare la cooperarea teritorială europeană. În propunerea sa de buget, Comisia a redus cu 12% suma alocată cooperării teritoriale europene, colectivitățile locale și cetățeni uh, o numesc uh, sau cunosc numele Interreg și este un instrument foarte apreciat, mai ales în contextul actual, pentru că permite ca cetățenii europeni să fie mai apropiați unul de altul, deci are o mare valoare adăugată, cu siguranță. Și în avizul său din decembrie 2018, CEUR-ul a pledat pentru menținerea sumei de 10 miliarde de euro pentru politica asta și de asemenea 970 de milioane în plus pentru a finanța investiții interregionale în domeniul inovării. Uh, cererile acestea au fost transmise Parlamentul European și munca în comun cu uh, europarlamentarul Arimo de la Comisia Regii a permis foarte rapid să se ajungă la o poziție comună uh, pe 28 martie tocmai aceste propuneri au fost și adoptate de către Parlamentul European. Iar azi uh, bugetul uh, viitor este pentru cadrul financiar multianual este discutat la Consiliu însă Uh, având în vedere marea noastră experiență, v-aș întreba ce politici credeți dumneavoastră că vor fi cele mai afectate din punct de vedere bugetar? Uh, în al doilea rând, considerați că arbitrajele viitoare vor permite să se menține resurse suficient de importante pentru politica de cooperare teritorială? Vă reamintesc că această politică se referă la cooperarea transnațională, cooperarea transfrontalieră și CEUR-ul și Parlamentul European și-au dorit ca și cooperarea maritimă să rămână în, în capitolul transfrontalier și cooperarea pentru regiunile ultraperiferice, cooperarea interregională, Interreg Europa și de, de acum și investițiile interregionale în inovare. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu et Mulțumesc, am încheiat uh, cu raportorii și acum, domnule președinte, vă dau din nou cuvântul ca să răspundeți întrebărilor. Președinte, d'abord je voudrais dire que și, în efect, sur un certain nombre de programe. Da, mulțumesc. Într-adevăr, uh, într-o serie întreagă de programe, Parlamentul uh, deja are o poziție bine stabilită după discuții în plenară. Au avut loc câteva triloguri și concluziile sunt uh, unele doar de natură provizorie, pentru că în acest moment încă nu cunoaștem volumul creditelor. Și ca în orice fel de negociere între Parlament și Consiliu, atâta timp cât nu cădem de acord în legătură cu toate punctele, nu avem niciun fel de acord. Deci, trebuie să ne gândim la lucrul acesta. Doamna Marini a vorbit despre diversitatea orașelor și a regiunilor și a subliniat dificultatea de a coopera cu Consiliul. Dar vreau să vă spun, doamnă, că suntem solidari cu dumneavoastră și noi întâmpinăm aceleași dificultăți de a, în a coopera cu Consiliul și încercăm mm, înainte de fiecare Consiliu al Afacerilor Generale să mm, fim informați, să știm ce se va întâmpla, încercăm să intrăm în uh, grupul acela de negociere, dar e, e foarte dificil. Și după Consiliu avem un debriefing, deci suntem din nou informați, vedem ce s-a întâmplat, ce progrese s-au făcut la fiecare întâlnire a Consiliului și pentru moment nu putem spune că s-a mers prea departe. Ca și cum toți se așteptau ca într-o bună zi șefii de stat uh, să se întâlnească, președintele Consiliului să organizeze așa un fel de confesional, ca să întrebe pe fiecare care sunt așteptările și așa din senin se va hotărâ totul, vom avea totul de gata. Sper că nu va fi așa, sper că presiunile CEORE și ale Parlamentului European nu vor permite să se desfășoare un asemenea scenariu. Domnul Cron, în legătură cu agricultura, am notat aici că dumneavoastră vreți ca plățile directe să se facă în mod egalizat cât mai rapid posibil. Comisia pentru Agricultură a discutat despre asta și a, a fost de principiu că egalitatea trebuie atinsă la finalul cadrului financiar 2021-2027, adică 2027. Rolul regiunilor trebuie subliniat. Vreau doar să spun că care Europa are tendință cu regulamentele pe care le alcătuiește ca adesea să mm, complice lucrurile. Poate că la nivel național există o transcriere sigură, dar adesea, nu știu dacă nu cumva și regiunile fac prea mult în acest sens. Acum nu credeți că nu sunt alături de dumneavoastră, dar să spun că orice fel de legiuitor cumva e suspect că aduce mai multă birocrație sau complexitate și hai să încercăm să uh, stabilim acest regulament, cum spunea Montesquieu, cu mâna tremurândă în sensul că trebuie să ținem cont de toate dubile și toate uh, rezervele. Uh, Bun, în legătură cu cercetarea, da, suntem de acord cu dumneavoastră, s-au făcut apeluri de, pentru uh, de oferte și, nu știu, proiectele nu sunt satisfăcute decât uh, infinitizimal. Eu mă gândeam la ceva de genul 11%. Deci frustrarea este mare, deși proiectele sunt foarte bune, dar și în acest caz, regulamentele sunt mult prea complicate, și s-ar putea ca într-un număr de cazuri să trecem prin uh, uh, specialiști care să fie remunerați uh, după în funcție de realizări și pentru că Europa nu poate face programe simple, iată că trebuie să trecem prin intermediul unor terți. Și asta la nivel destul de important. Uh, cu, uh, cu uh, sigur, și onorariile respective, așa că s-ar putea să cheltuim bani nu vreau să vorbesc de control ex ante sau ex vorbesc doar de intermediere, mm, că sunt și auditurile care adesea descurajează pe cei care ar dori să acționeze și care, din păcate, fac ca imaginea europeană să nu fie foarte bună. Cât despre cheltuieli, cred că trebuie să cheltuim altfel pentru că nivelul cheltuielor publice în Europa, în general, nu poate progresa. Deci datoria noastră este să jucăm rolul unor arbitri curajos, să nu cheltuim mai mult și în anumite cazuri să uh, putem de transfera credite care nu au fost bine utilizate la nivel național, să le transferăm la nivel european și să arătăm că asta este valoarea adăugată europeană. Avem obligația ca în permanență să arătăm că dacă fonduri, fondurile care provin uh, în general de la bugetele naționale, că dacă trec prin bugetul european, asta este pentru că la final vor avea o valoare adăugată europeană, care nu ține doar de solidaritate. Așa, domnule prim vicepreședinte, acum dumneavoastră ați insistat asupra cooperării, necesității de a fi conectați cu ce vor cetățenii, digitalizarea, Ați insistat pe digitalizare, care sigur e una din marile provocări care ne stau în față, că va fi într-adevăr o transformare completă a meseriilor, a muncii noastre. Ieri, în clădirea Charlemagne, am organizat o conferință, mă rog, comisia a organizat o conferință în legătură cu viitorul muncii. Deci iată ce importantă e formarea profesională pentru a pregăti tinerii, tinerii talente și nu doar în învățământul superior. Și aici doamna Müller a vorbit despre programul Erasmus și pare bine că suntem pe aceeași lungime de undă. Da, creditele pentru Erasmus trebuie triplate pentru că poate că vorbim de un miliard, 560 uh, de milioane sau 570 de milioane în, și, uh, în trecut și acum în 2019 vorbim de 3 miliarde, deci aproape s-a dublat suma și dacă am respectat propunerea comisiei, uh, riscul ar fi că în 2021 să vorbim de o sumă <clears throat> mai mică decât pentru 2020, pentru că astăzi Erasmus permite să satisfacă doar o cerere legibilă din două. Și Erasmus nu trebuie uh, rezervat doar studenților și învățământului superior, așa se spune, și trebuie democratizat Erasmus urgent, să profite și uh, cei din uh, programele de formare profesională, ucenicii, nu doar 15 zile, ci 6 luni cel puțin ca și ucenicii să poată învăța o limbă străină, să vorbească o a doua limbă și nu știu, Comisia program, proiectul pentru Erasmus a prevăzut formarea unor centre de excelență foarte, foarte important ca centrele de formare profesională uh, educația, instituțiile acelea pentru educația profesională trebuie să fie de cel mai înalt nivel al performanței, când e vorba de uh, formarea profesională, vă mai spun că Europa, care nu are competență în ce privește formarea profesională și educație, are totuși la dispoziție câteva instrumente, nu doar cel al mobilității cu Erasmus, mai e și instrumentul legat de Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul Social European. Cu Fondul de Dezvoltare Regională și celălalt uh, Fondul Social European se pot finanța investiții ca centre de formare profesională, să, centre de formare de ucenici să fie bine dotate financiar și cu creditele EFS putem să facem în țări care, în care pentru noi nu este nimic. Putem să ajutăm și pe ucenici care vin din alte țări. Mă persui. Uh, vous m'avez posé deux questions auxquelles j'aurais du mal à répondre. Doamna Morpertu mi-ați pus două întrebări în legătură cu care mi-e greu să mă poziționez pentru că nu știu care va fi poziția Consiliului până la urmă. Pot doar să vă spun că Parlamentul e de acord cu dumneavoastră. Am cerut menținerea creditelor pentru coeziune. Până nu de mult, credeam că creditele de coeziune erau împărțite oarecum arbitrar, că era un fel de gaură neagră a democrației. Curtea de Conturi a pregătit un raport excelent care amintește parametrii care au permis așa numitele acorduri de la Dublin din anii 90. Cu siguranță, unii parametri sunt ajustați uh, pentru sumele pentru fiecare stat membru, dar pot să vă spun că noi avem o competență pentru volum, putem spune da sau nu, avem competențe pentru program, pentru care face obiectul codeciziei, dar când vine vorba de domenii, fie că e vorba de uh, politica agricolă comună, fie că e vorba de coeziune, Consiliul le comandă și așa cum a spus doamna Marini, dacă dumneavoastră aveți probleme pentru a obține uh, rapid răspunsul de la Consiliu, să știți că veți avea un aliat în Parlament, pentru că în ciuda eforturilor noastre, ne e foarte greu să prevedem ce va hotărâ Consiliul când vine vorba de cadru financiar multianual sau uh, diferitele programe. Iată, domnule președinte, câteva elemente de răspuns pe care pot să vi le aduc. Mulțumesc, continuăm dezbaterea cu 11 intervenții, 11 colegi, colegi s-au înscris la cuvânt și închei aici, închid aici lista. Doresc să vă spun că aveți un minut fiecare. Primul orator este colegul Michel Reisberman. Dank u wel, voorzitter. Uh, het is een heel uh, belangrijk... Mulțumesc, domnule președinte. E o dezbatere importantă și, într-adevăr, eh, colaborarea între Comitetul Regiunilor și Parlamentul European este bună când vine vorba de politica de coeziune, din care m-am ocupat uh, parțial ca raportor, într-adevăr, cele două instituții au colaborat. Suntem de acord în mare în legătură cu diferitele subiecte și poziția Parlamentului uh, este deci în sintonie cu cea a Comitetului Regiunilor. În ceea ce privește viitorul politicii de coeziune, Există presiuni puternice. Această politică este amenințată, dar nu de instituțiile noastre, ci de statele membre. de unde întreaga discuție uh, privind cadrul financiar multianual se iau decizii în, în legătură cu diferite aspecte, investiții, Horizon Europe. Cum se aleg subiecte de pe o listă de dorințe și uh, dacă nu avem grijă, politica de coeziune va fi ultima pe listă la anul. Ultimul sosit va fi politica de coeziune și va avea de suferit. Trebuie cu toții să facem presiune asupra statelor membre um, pentru ca politica de coeziune să nu fie uitată. Mulțumesc! Are cuvântul Anete Tabara. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în dezbaterea de astăzi să Uh, pun accentul pe dimensiunea orașelor. Toate, uh, deci în Europa tot mai multe persoane uh, locuiesc în orașe. Se pare că în 2030 4 din 5 cetățeni vor trăi în Europa în orașe. Nu e vorba doar de metropole, orașe mari, ci și de orașe cu 50.000 de locuitori cred că Uniunea Europeană ar trebui să țină cont de această dimensiune a orașelor și să o consideră o prioritate în politicile uh, noastre și mă bucur de faptul că am făcut foarte multe în acest sens în ultimii ani. Cred însă că în ceea ce privește cadrul financiar multianual, ar uh, trebui să ne asigurăm că această dimensiune uh, primește o însemnătate și mai importantă. E vorba de Direcția Generală Regio, dar și Uh, alte uh, instrumente, de exemplu pentru sate, pentru orașe, dar și alte programe precum uh, Orizont 2020 care ar trebui să fie folosită de către orașe și municipalități. Organizația Eurocities a solicitat ca pe viitor să Există un vicepreședinte al Comisiei Europene care să se ocupe de aceste chestiuni. M-aș bucura dacă uh, comitetul nostru ar discuta această sugestie pe viitor. Mulțumesc! Are cuvântul colegul nostru Bruno Ioanic. Deci, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Economia Uniunii Europene își revine, dar e nevoie de investiții suplimentare pentru uh, a Uh, reduce diferențele între statele membre. Politica de coeziune trebuie să fie destul de puternică pentru a permite uh, să scadă diferențele. Mm, obiectivul reducerii disparităților este esențial și avem nevoie de un buget ambițios care să ne permită să atingem aceste obiective. Mă bucur că Comisia dorește să investească mai mult în tineri, pentru migrație și în cercetare, prin aceste politici, autoritățile locale și regionale uh, vor putea să uh, profite, dar mă îngrijorează reducerea bugetului pentru coeziune cu 10%, care ar pune politica de coeziune în uh, pericol. Fondurile pentru coeziune uh, trebuie să fie orientate spre centralizarea programelor, dar uh, Astfel nu se va obține mai multă coeziune în Uniunea Europeană. Aceste reduceri uh, ale finanțării pentru coeziune înseamnă punem sub semnul întrebării și subsidiaritatea. Politica de coeziune va juca un rol important și în viitoarea perioadă de programare bugetară. Avem nevoie de ea mai mult ca niciodată. Următorul vorbitor. Uh, mulțumesc, domnule președinte politica de coeziune trebuie să aibă um, obiectivul de a îmbunătăți viața cetățenilor europeni. De aceea uh, cer să se renunță la această reducere uh, a bugetului său cu 10%. Are cuvântul acum domnul Walter Leco. Da Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că dezbatem acest subiect. Cred că mai întâi trebuie să ne definim obiectivele. Obiectivul nostru trebuie să fie ca Europa să fie un loc unde se trăiește bine, dar se trăiește și sigur, cu o economie înfloritoare. După ce ne definim obiectivele, trebuie să ne definim proprietățile. Eh, să ne, ne definim prioritățile, mă scuzați. Prioritățile sunt o educație modernă adoptată la piața muncii, de asemenea un mediu sănătos, eh, alimente sănătoase, lupta împotriva sărăciei, protecție socială eh, și îngrijiri de sănătate disponibile pentru toată lumea. Sunt sigur că bugetul european trebuie să promoveze aceste obiective și priorități. De aceea, noul buget trebuie să reflecte aceste um, politici. Mulțumesc! Ja, danke schön. Ich bin Bine, Nicole. Eu sunt uh, ministru pentru Europa în landul meu și aș dori să uh, mulțumesc pentru această dezbatere. Într-adevăr, este vorba de răspunderea statelor membre pentru capacitatea pentru care există și capacitatea de finanțare din partea Comisiei. Viitorul uh, Europei uh, uh, va depinde de acțiunile noastre. Sigur, având în vedere Brexitul, dar și faptul că șefii de state și de guverne încredințează Uniunii Europene noi misiuni. Și deci este foarte important ca statele membre să își asume răspunderea prin bani suplimentari. Dacă ne gândim la programele de coeziune sau Erasmus Plus, dacă vrem să le, finanți, să le finanțăm, atunci vă rog, puneți banii jos. Dar uh, Uh, aș dori ca Comisia să vină cu o nouă uh, sursă de finanțare, taxa pe tranzacțiile financiare, de exemplu. Obiectivul nostru comun ar trebui să fie să uh, sprijinim Uniunea Europeană în misiunile sale pentru ca ea să construiască o Europa de viitor. Uh, dacă vom avea întârzieri în uh, adoptarea CFM-ului, vom avea de suferit. Politica de coeziune va avea o întârziere de un an și politica uh, agricolă 2-3 ani, ceea ce bineînțeles că ne preocupă în Germania și vă gândesc încă, vă rog încă o dată să vă gândiți la toate aceste aspecte. Mulțumesc. Are cum cuvântul colegul turc. Hvala. Dacă u Mulțumesc. În uh, cadrul acestei dezbateri foarte complexe, sprijin inițiativa Parlamentului de a cere o uh, finanțare sporită pentru mobilitatea urbană durabilă din fondurile regionale, um, pe baza propunerii inițiale a Comisiei din finanțarea din instrumentele pentru investiții teritoriale, pentru inițiative urbane și pentru a încuraja schimburile de experiență și consolidarea capacităților orașelor. Astfel uh, se, pot, uh, um, se poate sprijini inovația și se sprijine noi standarde în gestionarea orașelor. Acestea sunt importante pentru autoritățile locale, pentru o dezvoltare integrată și durabilă. Bineînțeles, aceasta este o modalitate de a reacționa adecvat la provocările sociale, de mediu și economice cu care ne confruntăm. Um... Mulțumesc. Urmează colegul Peter Kaiser. Domnule președinte, uh, stimate domnule președinte, uh, bugetele uh, influențează politica. Parlamentul European, dar și Comitetul Regiunilor ar dori să avem mai mult Europa, să avem uh, stimulente regionale și nu am uh, dorit să avem niciun fel de întârziere, mai ales în ce privește politica de coeziune. Dar trebuie să ne asigurăm pe plan politic uh, că, că se negociază totul la nivel de Consiliu, dar se pune pe prim plan interesele regiunilor. Și uh, Trebuie să găsim un compromis și aceasta în uh, interesul coeziunii europene, dar este foarte clar că tăierile la politica de coeziune, în politica regională, uh, nu fac decât să aducă Europa înapoi. Aș dori să mai spun încă ceva în ce privește încasările, veniturile. Cred că trebuie să dăm dovadă de mai mult curaj în ce privește taxa digitală sau a ă, taxei pe tranzacțiile financiare, pentru că taxele și impozitele permit unui ă, stat să se financeze. Și o ultimă propoziție, în ceea ce privește dezbaterea bugetară. Uh, legată de uh, criteriile de la Maastricht. Vă rog să vă gândiți la uh, aceste criterii, pentru că trebuie să avem mai multă flexibilitate, mai ales pentru state și regiuni. Mulțumesc, care acum cuvântul colegul Emil Boc. Mr. President, dear colleagues, I... Domnule președinte, dragi colegi, cred că trebuie să investim mai mult în ceea ce ne face mai europeni, mai ales în tineri, în cultură și în politica de coeziune, în legătură cu tineretul. Avem uh, generația cea mai pro-europeană în rândul tinerilor. Deci trebuie să investim mai mult în Erasmus Plus, în lupta împotriva șomajului și alte programe pentru tineret. Apoi, cultura. Europa a făcut multe pentru trup și prea puțin pentru suflet. Cred că a venit momentul să investim mai mult în sufletul Europei, pentru că nu avem nevoie doar de, de, de instituții, avem nevoie de ceea ce înseamnă sufletul Europei, adică cetățenii și identitatea noastră europeană. Și în al treilea rând, politica de coeziune, care trebuie să fie un obiectiv politic, nu tehnic, pentru că viitorul nostru, Europa noastră, depinde de politica de coeziune. Vedem rezultatele în toate colțurile Europei. Sunt preocupat de reducerea finanțării pentru politica de coeziune în legătură cu procesul de centralizare și reducerea ratelor de cofinanțare. Mulțumesc! Are cuvântul colegul Iurai Drobca. President. Stimate domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Europa trebuie să facă față multor provocări de la Brexit la securitate, dar nu putem uita o bază a Uniunii Europene care este politica de coeziune. Știm deja că vom avea de face cu un buget redus, de unde presiuni mari uh, să cheltuim bani eficienți. Un instrument care ne va permite acest lucru este flexibilitatea și flexibilitatea este cuvântul cheie al minutului meu. Ca președinte unei regiuni mai dezvoltate, văd impactul posibilității transferurilor fondurilor între categoriile de regiuni și mă bucur de propunerea Comisiei de a crește flexibilitatea de la 3 la 15%. Trebuie, bineînțeles, să se uh, orienteze sprijinul spre regiunile cele mai puțin dezvoltate, dar țările trebuie să decidă singure unde e cea mai avantajoasă finanțarea europeană și nu putem uita nevoile regiunilor metropolitane legate de mediu, incluziune socială și transportul. Mulțumesc! Mulțumesc. Ultimul orator este colegul Cristof Huion. Mulțumesc, domnule președinte. Principala întrebare pe care ne-o punem este de ce avem nevoie de un buget al UE? Avem nevoie de acest buget pentru că e ca drojdia pentru cozonac. Fără drojdie nu e cozonac și drojdia sunt uh, cele 1200 de miliarde de euro care au fost investite în politica de coeziune în acești ani, care au permis reducerea disparităților între teritorii și uh, au făcut să crească prioritatea statelor. Trebuie să luptăm <coughs> pentru subvenții în teritorii, pentru că Europa e la fiecare colț de stradă. Uh, Europa a schimbat în bine imaginea uh, teritoriilor noastre și trebuie să ne sprijinim întreprinderile și inovarea. Ungaria. Domnule Atui, am o întrebare pentru dumneavoastră. Suntem vecini, ne cunoaștem bine. Eu vin din Sart, dumneavoastră din Maien. Europa a contribuit mult la politica agricolă. Um, acum, pentru a folosi mai bine fondurile europene, e nevoie de o simplificare. Cum se va face această simplificare și cum putem să comunicăm mai bine în legătură cu politicile europene și aici avem un efort mare de făcut, un efort de comunicare. Cum vom uh, găsi mijloace în următorul buget pentru politicile de comunicare de proximitate? Mulțumesc! Merci beaucoup à tous les participants. Mulțumesc tuturor participanților la dezbatere. Aș dori să dau din nou cuvântul domnului președinte ca să răspundă sugestiilor și întrebărilor dumneavoastră. de cât, cât timp avem? Ne oprim la 18.30, spune președintele. Dar sigur, puteți să rămâneți dacă doriți. Am uh, notat cu mare atenție observațiile dumneavoastră și îmi dau seama cât de importantă este politica de coeziune. Se spune că este una dintre vărcile sacre, împreună cu politica agricolă comună în Europa. Domnule Risman, ați luat cuvântul și ați spus că avem nevoie de o cooperare uh, excelentă pentru a menține politica de coeziune. E adevărat că avem acest nou instrument, Invest EU. Când președintele Juncker a uh, preluat mandatul său de președinte al Comisiei în 1 noiembrie 2014, a pus un diagnostic. A spus că Europa suferat de pe urma uh, crizei financiare din 2007-2008, de pe urma unui deficit de investiții. Și mm, în ce privește CFM-ul uh, în curs de executare, și-a dat seama că nu are bani. Când nu ai bani, ce faci? Faci tot felul de scheme financiare, încerci să ai un efect de pârghie și astfel a văzut lumina zilei Fondul European de Investiții Strategice am uh, adoptat uh, regulile pentru acest fond, asigurându-ne că toate țările și toate regiunile vor beneficia de pe urma lui. Și când pun întrebări Băncii Europene de Investiții, care s-a ocupat de acordarea acestui fond, mi-a spus că, într-adevăr, a existat o repartizare echitabilă. Deci, pe lângă mijloacele bugetare sub formă, acordate sub forme de ajutoare sau de subvenții, să nu uităm că se poate face și inginerie financiară prin acest fond, care acum se va numi Invest EU, uh, uh, care uh, e rezultatul mai multor fonduri care introduce flexibilitate, pentru că până acum când se epuizau banii de la un fond, pentru a trece la următorul fond care avea credite neutilizate, trebuia să se respecte o procedură și se pierdea timp. Și deci vă rog să vă gândiți atunci când pregătiți politicile dumneavoastră teritoriale că prin Invest EU anumite investiții uh, care nu erau uh, considerate ca fiind viabile de către piețe pot uh, să fie folosite acum prin garanția oferită de Invest EU. Doamna Tavara spunea că patru cetățeni Uh, din cinci vor trăi în Europa în orașe, are dreptate, dar domnul Turc va răspuns la întrebare pentru că el a spus chiar că uh, susținea uh, propunerile Parlamentului European în ce privește finanțarea durabilă, urbană. E o pistă pe care va trebui să o explorăm cu mare atenție și să ne asigurăm că avem uh, prevederi suficient de flexibile pentru a face adaptările necesare uh, când cineva dorește să aibă acces la astfel de, de, de, de credite. Domnul Hanek își dorește ca politica de coeziune uh, să rămână instrumentul solidarității pentru a permite unor state care sunt mai puțin bine pregătite să ajungă la același nivel cu celelalte și să participe cu drepturi de pline în uh, Uniunea Europeană, pe picior de egalitate. Investițiile de viitor pot fi și în formare și în educare, ci nu doar în construcții, în clădiri. Și că, de fapt, este cea mai bună investiție de viitor, investiția în educație și în formare profesională. Domnul a mai spus că nu trebuie să revenim în orice caz asupra principiului subsidiarității. Domnul Flego a vorbit despre securitate și de creștere și asupra faptului că trebuie să fim mai curajoși în același domeniu al educării am mai vorbit și despre climă și de așteptările societale. Politica agricolă comună tocmai a, de asta ar trebui să țină cont, de aceste așteptări din societate, că e vorba de protecția climei, a sănătății sau de uh, mediu. Eu cred cu tărie că Europa permite în cazul în care există neînțelegeri între lumea agricolă, de exemplu, și uh, așteptările societății, E bine, dacă se aplică aceleași dispoziții pe, uh, deci în uh, întreaga Uniune Europeană, vom reuși, vom izbândi. Trebuie ca uh, în politica noastră comercială, de asemenea, când încheiem acorduri cu țări terțe, dacă vrem să fim consecvenți, va trebui să impunem țărilor care exportă uh, uh, înspre Uniunea Europeană uh, produse să respecte aceleași condiții de producție. Doar așa vom putea avea un impact asupra protecției mediului. Doamna Mune a vorbit despre răspunderea statelor membre, despre consecințele Brexitului. Va trebui să mai așteptăm câteva zile, poate chiar câteva luni, înainte să ne fi lămurit ce privește resursele proprii, suntem de acord cu dumneavoastră, stimată doamnă, pentru că printre propunerile făcute figurează și taxa pe tranzacțiile financiare. Figurează în uh, propunerile Parlamentului. Însă, am primit și ecouri de la Consiliu, care sunt uh, destul de slăbuțe. Și aici uh, avem de-a face cu suveranitatea. Practic, tot ce ține de fiscalitate, de politica fiscală, se adoptă cu unanimitate la Consiliu. Vă dați seama negocierile uh, inerente. Domnule Turc, ați vorbit despre politica urbană, durabilă și uh, de mijloacele pe care îi le alocăm și ați mai menționat și alte provocări, uh, provocările digitale, de exemplu. Domnule Chezer, ați spus că uh, bugetul influențează politica, dar putem să facem și formularea inversă să vedem ce vrem să facem și apoi să găsim banii în consecință pe măsura uh, fondurilor de care, pe care le avem la dispoziție. Sigur că trebuie să ținem cont de regiuni. Să dăm dovadă de curaj. Dar dacă vrem să fim eficienți în domeniul fiscal, trebuie să combatem paradisurile fiscale, sistemele de optimizare fiscală. Uh, doar Europa ne poate ajuta în acest sens și e un mesaj care trebuie neapărat să ajungă la cetățenii noștri din toate regiunile uh, noastre. Domnule Boc, ați insistat asupra investițiilor în uh, tineri, în uh, viitoarea politică de coeziune și faptul că politica agricolă trebuie să dobândească un suflet pentru că ea face parte din identitatea noastră. Trebuie să ne stabilim obiectivele politice. Într-adevăr, dacă tratatele nu conferă Uniunii Europene competențe în domeniul educației uh, sau al formării profesionale, dar nu cred că trebuie să șovăim, trebuie să fim curajoși. Iată, Erasmus este un exemplu uh, grăitor, am avut atâtea schimburi universitare în 2017, dar uh, acest program trebuie să se democratizeze, pentru că în mare parte, Erasmusul a fost făcut pentru studenți și pentru cei care au făcut studii superioare. Nu poți să permiți ca tinerii care își caută un loc uh, de muncă să ajungă în uh, șomaj. Uh, Europa trebuie să ajute, să ajute și pe ceilalți tineri. Și acesta este și interesul mobilității. Poți să te duci altundeva să vezi ce se întâmplă uh, într-o țară care are rezultate mai bune și să te inspiri din bunele practici. Domnul Drobra? sau doamna, nu mai știu, spune domnul președinte, îmi cer scuze, a vorbit despre problemele de securitate, politica de coeziune și de faptul că avem nevoie de flexibilitate. Da, este un aspect extrem de important. Mă frapează uh, regulamentele noastre financiare. 500 de pagini au. Ca și când ar uh, domni un fel de bănuială. Uh, când bănuiești, uh, ești suspicios și nu e bine. Dacă unele state membre nu pot să exercite în mod uh, satisfăcător controlul financiar, poate că ar trebui să ajutăm aceste state. Dar nu pentru că unele state au sisteme de controle financiare puțin rudimentare, să spunem, nu putem să impunem uh, reguli, pe, reguli pentru toate statele, inclusiv pentru cele care au uh, controle mai performante. Deci, haideți să introducem și flexibilitate nu putem să uh, propovăduim uh, inovarea și să ne închidem în reguli rigide. Pentru că ajungem uh, până la urmă la o atitudine anacronică și într-o instituție precum Europa, care nu are guverne decât, uh, dar are doar reguli scrise, temeiuri juridice, se poate că unele reguli au fost uh, redactate în uh, vremuri în care nu existau problemele pe care trebuie să le rezolvăm astfel. Mă gândesc la migrație, de exemplu și la consecințele globalizării, la digitalizare. Toate acestea au schimbat societatea noastră și trebuie să revizuim unele temelii ale Europei și aveți dreptate atunci când spuneți că e nevoie de mai multă flexibilitate. Domnul Ruio, care, ca și mine, uh, e uh, uh, face parte din Maine, pentru că Maien și Sartă au făcut parte din această regiune istorică. Da, într-adevăr, ar trebui să avem o dezbatere mai organizată, mai structurată în legătură cu ce vrem să facem din Europa. Înainte să votăm bugetul. Pentru că uh, Sigur, negocierile pentru cadrul financiar multianual nu sunt business as usual, dar fiecare încearcă să împingă puțin nota fără a își pune întrebarea fundamentală, pentru că statele nu vor să lase nimic, țin cu dinții de prerogativele lor. Eu sunt uh, uh ales local și sunt. Uh, deci am fost ales uh, uh, într-o regiune pe care o iubesc, uh, tot ce ține de teritorii, simplificare, instrumentele de comunicare. Am putea să folosim uh, orice model de comunicare, dar uh, dacă vrei să comunici bine, trebuie să ai ceva de spus. Și ar fi util ca, din când în când, să avem dezbateri, dezbateri care să intereseze opinia publică. Acestea fiind spuse, aș dori să vă spun că încrederea mea se bazează pe uh, activitatea pe care o desfășoară comitetul dumneavoastră. Într-adevăr, avem uh, uh interesul să cooperăm în interesul Europei pentru ca Europa să devină o putere mondială care să protejeze viitorul nostru și să ne ocrotească. Mulțumim, domnule președinte. A fost o dezbatere foarte intensă. Au luat cuvântul foarte mulți membri eh, ai CEOR și asta a și fost obiectivul. Să vedem eh, ce se întâmplă cu avizele pe care le-am dat noi, li s-a dat curs, pentru că noi am muncit mult în plenar, am muncit la avize, am auzit astăzi că nu stat este un intermediar și eu vă mulțumesc pentru că asta dovedește și că ceea ce facem noi aici poate avea utilitate. Iar acum vom uh, uh porni împreună în sprintul final care ne va duce spre victorie după ce am depășit Consiliul de Ministri. Vă mulțumesc și întrerupem până mâine dimineața la orele 9 dimineața. Vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc pentru prezență și să aveți o seară bună.